Dámy a páni, dámy a páni, dobrý deň prajem. Dovolte mi, aby som otvoril dnešné pobedne. dámy și domnilor, bună ziua! Bine ați venit tuturor la reuniunea din această după masa comisiei noastre. Primul punct de pe ordinea de zi la comunicarea deciziilor coordonatorilor acestei comisii. Ordinea de zi pentru sesiunea din martie a fost adoptată de către coordonatori, inclusiv uh, petiția 24 din 2017 privind televiziunea spaniolă. Coordonatorii au convenit includerea a cinci petiții în ordinea de zi a sesiunii din martie, două petiții din partea PP, o petiție din partea Ieșidă și una cu caracter urgent, o altă petiție din partea ALDE și una susținută de FDD. Secretariatele grupurilor politice vor trebui să precizeze care sunt petițiile incluse pe ordinea de zi până la sfârșitul reuniunii de astăzi. Am considerat că petiția 33 pe 2019 este una urgentă, este vorba de situația din Stonehenge, care urmează să fie dezbătută cu ocazia reuniunii din martie. Coordonatorii au căzut de acord discutarea cu mediatorul, o discuție cu mediatorul european în reuniunea din martie Am discutat de asemenea reuniunile din 2 și 11 aprilie, pentru care au fost adoptate și ordinile de zi preliminare. Acest lucru înseamnă că în uh, cele două zile putem să discutăm 12 petiții, două vor reveni RPE, două S și D, o petiție ALDE, două verzilor, două GUE, o petiție pentru FDD și două petiții pentru ECR. Am convenit de asemenea ca grupurile politice să decidă care sunt uh, petițiile care urmează să fie discutate termenul limită pentru această decizie fiind uh, după masa zilei de vineri din această săptămână. De asemenea, petiția 874 din 2018, 900, uh, 921 din 2019 și 5942 din 2015 să rămână uh, deschisă, 930 pe 2018 a fost declarată admisibilă. Și vom trimite o scrisoare privind această petiție guvernului din Spania, împreună cu colegii din uh, Comisia Libă și Cult. Trecem acum la chestiunile de pe lista B, pe care nu le vom discuta datorită lipsei de timp și vom reveni asupra uh, discutării punctelor respective la următoarea reuniune a coordonatorilor. Cam atât în legătură cu comunicarea uh, privind deciziile uh, coordonatorilor și acum trec la petiția cu numărul 1030 din 2017, autor Ismail Antonio López Pérez, care se referă la probleme din uh, regiunea Galicia din Spania. Și aș dori să dau cuvântul uh, petiționarului timp de 5 minute. Aveți cuvântul. În Galicia, monte iar... Bună ziua! În Galicia, la munte, ard copacii tot timpul. Um, nu există transparență și informația în uh, ceea ce privește suprafețele de teren care uh, ard în incendiile de păduri din Galicia și nici sumele care se cheltuie pentru repararea acestei probleme. Știți cine este responsabil pentru uh, uh, suprafețele arse în Galicia? E bine, eucaliptul, care crește peste tot. Um, Realitatea încă nu a fost diagnosticată uh, corect, dar în continuare Comisia Europeană uh, acordă uh, sume pentru uh, rezolvarea problemei cu incendiul de păduri în Galicia, deși uh, nu se rezolvă deloc problemele structurale ale zonelor de munte. Uh, aceste sume sunt cheltuite nesăbuit. Cam două treimi din tot teritoriul din Galicia este suprafața de munte. Uh, Uh, politicile aplicate însă în cadrul planului uh, forestier din 1992 nu reușește să compatibilizeze aspectele productive ale muntelui cu uh, păstrarea habitatelor naturale, mai ales în pădurile autohtone. Um, care sunt degradate istoric mm, Culturile de eucalipt au crescut cu 245.000 de hectare. Eucaliptul era în anii 72-73 în zone de 131-181.000 de hectare. În 2009 însă el se, ex, ex, se extinsese deja uh, pe o suprafață de 433.915 hectare. Practic, previziunile planului forestier din 1992 uh, au uh, crescut de două ori uh, mai, mai repede decât ne așteptam. Eucaliptul um, sălbatic, sălbăticit, crește și ocupă spațiile lăsate libere după incendiile de păduri. El are o rezistență foarte bună la frig. Um, în uh, Spania, eucaliptul este considerat o specie uh, alogenă în curs de expansiune, care uh, prezintă un risc înalt de invadare, care pune în pericol biodiversitatea în Spania. Modelul de exploatare a pădurilor este, are ca obiectiv doar câștigul financiar și se produce Uh, lemn care are o valoare adăugată mică. Suntem conștient că um, culturile exploati, exploatarea uh, pădurilor uh, prin cultivarea um, copacilor care cresc repede și care ard însă foarte ușor um, aduce câștig uh, aduce câștig uh, material. Însă, faptul că se cultivă astfel de păduri duce la un număr crescut de uh, incendii și se duce și la poluarea cu celuloză. De asemenea, se um, favorizează eroziunea terenului. Acest model este uh, unul pernicios, iar prin planul Pladiga, care este de combaterea incendiilor, se cheltuie sume uriașe de bani, 150 de milioane de euro mai precis. Ar tre- Noi îndemnăm Parlamentul European și Comisia să îndemne guvernul spaniol să pună uh, limite în producția de eucalipt în Spania. Uh, ar trebui să se uh, evite reîmpădurirea cu toate tipurile de eucalipt uh, în uh, rețeaua galițiană a spațiilor protejate, zonelor pro protejate din punct de al mediului. Comisia Europeană este acum complice la extorsiunea zonelor muntoase din Galicia, alături de guvernul autonom Modelul actual nu este viabil, de aceea rugăm uh, Comisia PETI să permită uh, păstrarea deschisă a acestei petiții atât timp cât Consiliul Autonom, Guvernul Autonom din Galiția nu va aborda cauzele structurale expuse aici, ale incendiilor, și nu uh, încearcă să atingă obiectivele din planul de protecție a pădurilor din 1992. Mulțumesc! Sim, Torre Badella Aquilu zástupců Evropské komise z DG Regio o zaujetí. Aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene din partea DG Regio. Sí, buenas tardes. Bună ziua. Comisia a luat notă de observațiile dumneavoastră și de faptele denunțate de petiționar. Comisia cunoaște situația în cazul Galiției. În ceea ce privește fondurile sau utilizarea fondurilor comunitare, pot să vă spun că programul FEDER pentru Galicia 2014-2020, aprobat uh, la momentul respectiv în 2015, avea în vedere îndeplinirea condiției ex ante 5 1 în ceea ce privește prevenirea și gestionarea eh, riscurilor, respectiv eh, existența unei evaluări naționale sau regionale a riscurilor pentru gestionarea riscurilor care să țină cont de schimbările climatice. Această condiție a fost îndeplinită la momentul respectiv, ceea ce a permis executarea programului și eh, plata fondurilor respective. Programul operațional FEDER Galiția avea 39,5 milioane de euro pentru investiții în adaptarea la schimbările climatice, pentru a garanta capacitatea de revenire după dezastre naturale și de alt tip și pentru gestionarea acestor dezastre, catastrofe. În termeni concret, în ceea ce privește incendiile de păduri, FEDER sprijină măsuri uh, precum aplicarea modelelor de pre prezicere a riscurilor cu instrumente de detectare timpurie, precum și adoptarea de, ve uh, de vehicule și uh, echipamente pentru combaterea incendiilor și altor tipuri de dezastre naturale. Putem să vă spunem de asemenea că în ceea ce privește Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul 2014-2018 uh, pentru Galicia, dezvoltarea regională, conține și măsuri cu uh, o valoare de peste 160 de milioane de euro, uh, măsuri menite să prevină incendiile de păduri și prejudiciile cauzate de acestea, dezastrele naturale și alte tipuri de catastrofe naturale. 16 milioane de euro au fost um, uh, alocate, um, prealocate în acest program pentru restaurarea pădurilor. Specia eucaliptului este, de eucalipt este exclusă, nu face parte din speciile care pot fi plantate după incendii pentru restaurarea pădurilor. În ceea ce privește includerea eucaliptului pe lista uh, speciilor invazive la nivel european. Comisia consideră că nu este posibil acest lucru, având în vedere că rezoluția a fost adoptată în uh, aprilie 2015 la Parlamentul European și această rezoluție nu poate fi modificată decât de Parlamentul European. De fapt, uh, Comisia nu are competențe pentru uh, includerea unei liste europene a unei specii precum eucaliptul, care a fost considerată invazivă uh, de uh, un comitet științific al unui singur stat membru. Autoritățile spaniole sunt, prin urmare, cele care trebuie să decidă uh, ce regim va conferi acestei specii considerate în Spania invazivă. Pekne ja. Teraz prosím mojich kolegov poslancov. Mulțumesc. Doamna Valina. Mulțumesc. Nici eu nu sunt uh, tot timpul uh, pentru uh, arătarea cu degetului a, mm, la Bruxelles, pentru a spune că Bruxelles este vinovat de tot răul care ni se întâmplă, dar, pe de altă parte, guvernul local din Galicia, guvernul automon, nu și-a făcut temele în materie de prevenire de incendii de păduri și, după cum vedeți, finanțarea este cât cuprinde de la nivel european pentru a putea investi în echipamente și în personal calificat, și uh, um, pentru a nu mai permite să vedem cum uh, se propădește Galiția în fața uh, incendiilor. Uh, sunt, de fapt, și în Galiția și în Asturias uh, foarte multe interese economice. Um, și uh, în comisia um, legată de, care se ocupă de um, agricultură și de creșterea animalelor trebuie să gândească la uh, viitorul acestor zone, pentru că proiecte precum uh, macroferma distrug locurile de muncă și aduc prejudicii sustenabilității economice, sociale și ecologice a acestor teritorii care uh, au o soartă foarte complicată. Astfel, uh, nu facem decât să nu respectăm regulile pilonului coeziunii stabilit prin tratat acolo unde există fermieri, acolo unde există uh, animale care uh, uh, curăță mun munții prin păscut, nu avansează uh, focul. Însă în Asturias activitatea agricolă și activitatea de creștere animalelor este abandonată și atunci uh, vedem că incendiile ard foarte multe terenuri și um, tot mai multe fonduri publice sunt mobilizate pentru plata uh, daunelor și pentru restaurare. În 20 septembrie, un comunicat de presă spunea că plantarea speciilor um, foarte inflamabile, speciile de uh, uh, păduri, favorizează propagarea incendiilor de păduri. Um, nu știm dacă monocultura de eucalipt în Spania este soluția, din contră. Opinia noastră este că pentru a combate schimbările climatice, dar și pentru a oferi mai multe oportunități uh, economiilor locale, Trebuie să regândim strategiile comune uh, trebuie să coopereze toate autoritățile care să oprească pierderea populației și scăderea activităților uh, tradiționale. Astfel uh, nu se vor menține munții și nu se vor și se vor combate incendiile. Trebuie să transmitem o scrisoare autorităților din Galicia pentru uh, ca acestea să ne explice pe ce au cheltuit fondurile alocate pentru prevenirea incendiilor, pentru că eu sunt din Asturias și comunitatea mea autonomă a primit fonduri uh, de acest tip și, din păcate, aceste fonduri au fost folosite în mod uh, inadecvat și au fost returnate în consecință. Deci trebuie să avem mare atenție cum se cheltuie aceste fonduri, pentru că altfel vor exista reclamații. În trecut s-a mai, întâmpl- mai întâmplat și uh, Asturia s-a trebuit să uh, uh, returneze niște milioane bune din cauza că deturnase fonduri. Trebuie să comandăm un studiu pentru zonele uh, Uniunii Europene, precum în Galiția, Asturia și alte uh, zone în care se pierde foarte multă populația. Și pentru a se vedea ce se întâmplă cu fondurile europene destinate acestor zone și să vedem care sunt alternativele viabile uh, pe care le avem. Poate că Uniunea Europeană, după atâția ani de politică agricolă comună, poate că ar trebui să facă un studiu și să decidă care a fost impactul asupra statelor membre și asupra anumitor regiuni. În acest că dacă um, populația scade și dacă se renunță la activitățile de activitățile tradiționale se uh, scad tot mai mult. De multe ori în țara noastră aceste lucruri se datorează uh, tocmai pacului. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Mi-ar plăcea să vă spun că discutăm despre o proastă utilizare și să îi solicit eh, și să-i mulțumesc petiționarului că a abordat acest subiect eh, la Comisia PETI. După cum spuneam, vorbim despre utilizarea, respectiv utilizarea eronată, abuzivă a fondurilor europene în contextul incendiilor, a prevenirii acestora și riscurilor presupuse de acestea în Galicia. Atunci când vorbim despre aceste lucruri, trebuie să vedem uh, cum au fost utilizați banii și, de asemenea, uh, să vedem dacă se iau măsuri coerente, astfel încât să se atingă obiectivele propuse. După cum uh, ne spune Comisia, rezultă că fondurile sunt supuse unor măsuri care să permită lupta împotriva schimbărilor climatice și, um, de asemenea, să facă propuneri care să um, se opună uh, acestor modificări uh, climatice. Uh, convertirea eucaliptului într-o monocultură duce la tot mai multe incendii. Așa cum a spus și colega mea, chiar Comisia a recunoscut că una dintre problemele cele mai importante care există sunt o cauză a incendiilor și a propagării acestora este tocmai uh, existența unor specii uh, care sunt foarte inflamabile. Și uh, Bineînțeles că este important să ne referim la FEDER și la programul 2014-2020 uh, cu referire la fondurile pentru dezvoltare, însă în 2018 s-au adoptat două măsuri noi dotate cu 2 milioane de euro din fonduri publice. Una dintre ele este pentru substituirea eucaliptului uh, de către foioase și de specii cu caracter indigen, astfel încât aceste uh, suprafețe de păduri să fie regenerate. Mie mi-ar plăcea să arăt comisiei această fotografie din care se vede uh, cum stau lucrurile. Am fost într-o vizită, eu și cu o colegă de-a mea, la o astfel de pădure care a fost uh, tăiată pentru a se planta eucalipt. Un lucru care este de fapt interzis de legislație și care uh, este într-un district silvic unde uh, guvernul din Galicia uh, impune un anumit model uh, forestier și spune că nu ar trebui să existe eucaliptul. Și acest lucru se întâmplă cu acordul uh, autorităților locale. Așadar, uh, solicit Comisiei să investigheze astfel de situații, precum și utilizarea celor 2 milioane care fuseseră alocați pentru înlocuirea eucaliptului cu specii autohtone. De asemenea, se vorbește de abandonul de abandonarea mediului rural și a atenților de acolo. Și uh, cred că nu este cazul să mai spun și eu ceva despre acest lucru, pentru că a făcut-o deja colega mea. Însă, multe lucruri nu merg cum trebuie, pentru că uh, 70% dintre incendiile care au loc în Spania se produc în Galicia, ceea ce înseamnă că arde o suprafață foarte mare din uh, statul nostru. Sunt uh, mai puține incendii, dar suprafața care arde este mai mare, ceea ce uh, ne arată că, de fapt, uh, am eșuat cu măsurile noastre. Dar pe cea de asemenea să spun că să promovăm un model de pădure care se bazează pe creșterea eucaliptului este, așa cum am spus și înainte și mi-ar plăcea să repet acest lucru, Înseamnă așadar să încălcăm obiectivele de luptă împotriva schimbărilor climatice. Cred că fondurile publice și banii contribuabililor nu sunt bine gestionați și nici nu sunt bine investiți dacă se continuă cu implementarea acestui model forestier. De asemenea, mi-ar plăcea să vă spun un lucru. Contractarea de întreprinderi private pentru sarcinile uh, care vizează extinderea incendiilor sunt mai scumpe decât dacă uh, s-ar lucra cu personal uh, angajat direct, personal al administrației publice. Și cred că acest lucru ar trebui să fie de asemenea controlat și ar trebui să reprezinte un obiectiv, ca oamenii să fie angajați în acest fel. Cred că fondurile publice care se utilizează pentru prevenirea și extincția incendiilor ar trebui să uh, ajute oamenii să iasă din uh, condițiile precare de muncă în care lucrează. De asemenea, ar trebui să fie o uh, precondiție aceasta și anume să se evite precaritatea condițiilor de muncă a lucrătorilor noștri, astfel încât uh, fondurile să fie alocate mai bine. Și pentru a încheia, aș vrea să vă spun că atunci când vorbim despre uh, mediul aerian uh, um, și acesta este investigat, se vorbește aici despre o relație presupusă între uh, administrație și cei care alocă contractele și de asemenea despre uh, repartizarea contractelor uh, Uh, și modul fraudulos în care se face în Spania. Cred că nu există așadar obiective de adaptare la schimbările din mediul climatic, nu există măsuri de reziliență împotriva incendiilor și de asemenea ar trebui să acționăm preventiv mai eficient. De aceea consider că petiția trebuie să rămână deschisă și că este necesar să se solicite mai multe informații autorităților din Galicia, iar uh, eu cred că pe viitor um, aceste comisii ar face bine să facă o vizită la fața locului pentru a verifica acolo ce se întâmplă cu incendiile și cu modelul forestier implementat, precum și cu situația uh, defavorizată a mediului rural. Ramon, prosim. președinte. Domnul Milanuan. Eu eh, eh, cred că în acest tema, după ce lo que he oído, Vreau să arăt respect uh, față de persoanele care au uh, vorbit, însă nu vreau să, nu pot să fiu să respect cuvintele, pentru că au uh, venit cu o imagine foarte sumbră a realității pe care o pictează, o zugrăvesc în culori foarte întunecate, însă nu o cunosc. Comisia Europeană a confirmat că se face o analiză a riscurilor și că um, există riscuri um, minime. Există plan de uh, apărare pentru uh, situația de incendii uh, silvice, la DEGA, mai, mai precis. Eu vreau să subliniez în primul rând uh, datele concrete. Această acest val de incendii despre care se vorbește. În 2014-2018, uh, în Galiția a avut loc 2014 incendii pe an, uh, dar însă, deși este o cifră mare, înseamnă o scădere cu 50% față de anii trecuți. Deci, în anii uh, precedenți, 2009-2013, au avut loc 4200 de incendii și, în medie, în deceniul precedent, în medie erau vreo 10.000 de incendii pe an. E vorba de uh, cifre uh, care reprezintă incendiile pe an. Da, e adevărat că uh, nu, uh, nu mai este populație în zonele de munte, că mult teren este deja în mâini private, că uh, în mulți agricultori nu mai gestionează terenurile așa cum se cuvine pentru că au abandonat zonele. Uh, în 2015 sunt 45 de mii uh, de uh, um, locuitori uh, în zonele de munte din Galicia, și cam jumătate de cât erau în urmă cu 5 ani. Um, acest um, lucru înseamnă că guvernul din Galicia trebuie să aibă o voință politică pentru a ajuta o dezvoltare rurabilă sustenabilă a zonelor de munte. Petiționarul spune că instrumentele sunt caduce, dar să știți că de anul trecut uh, planul din 1992 a fost revizuit, anul trecut el a fost aprobat, aceste informații sunt deja publice și uh, proiectul a fost uh, revizuit. Să nu credeți că realitatea din anii 90 uh, este valabilă în ziua de azi. Nu, au trecut niște ani și lucrurile s-au schimbat. Uh, o comisie formată din membrii ai mai multor partide și uh, o comisie care a fost salutată nu doar de Partidul Popular, ci și de mai multe partide din Galiția. A spus că serviciul de incendii din Galiția este foarte competent foarte eficient. Acum există și un grup de lucru cu experți și cu șefi de uh, serviciu care se ocupă de incendii pentru a vedea cum se poate îmbunătăți serviciul de pompieri. Uh, Doresc să mă mai refer la un subiect important și dureros. Problema incendiilor nu se datorează eucaliptului. Există și uh, oamenii care se fac vinovați, uh, care cauzează aceste incendii de păduri. 67% ah, din incendii uh, din anul 2007 și până ziua de azi se pare că sunt intenționate. În ceea ce privește finanțarea, um, Comisia a spus că 10 milioane de euro au fost alocați în 2014-2020 pentru a îmbunătăți flota de vehicule um, um care uh, transportă apa pentru stingerea incendiilor. 120 de milioane din FEDER uh, sunt destinate uh, prevenirii și acordării de ajutor în caz de catastrofe naturale. Deci din um, FEADER, nu din FEDER. Deci atât FEADER cât și FEDER um, sunt fonduri care au contribuit la gestionarea incendiilor de păduri din uh, Spania. Um, petiționarul clasifică eucaliptul, dorește să clasifice eucaliptul ca specie um, invazivă. Uh, nicio țară nu a demarat acest proiect, nici Spania nu a făcut-o. Rezoluția Parlamentului European, domnule petiționar, nu conține niciun fel de listă, nu se poate include eucaliptul nicio listă, pentru că această rezoluție nu uh, comportă niciun fel de listă. Comitetul Științific de Agricultură Spaniol din 2017 um, a uh, făcut un raport pe care Ministerul Agriculturii din Spania l-a respins peste două luni de la publicarea lui. Um, experții Ministerului au spus că nu este așa, că nu trebuie declarată eucaliptul în Spania ca specie invazivă și dumneavoastră omiteți această informație. Această decizie, din câte știu eu, a fost păstrată de Ministerul de Tranziție Ecologică Socialist. Uh, Ehm, și există un ehm, primar care dorește să se include pe această listă a speciilor invazive, însă nu sunt ehm, cei de la guvern de acord cu el. Și la nivel european, eucaliptul nu a fost clasificat ca specie invazivă. Deci haideți să clarificăm lucrurile și să spunem tot adevărul, nu să subliniem doar aspectele care ne interesează. În ceea ce este eucaliptul și uh, legătura cu uh, uh, incendiile, incidența în medie în pădurile de eucalipt a fost de 7,8% în comparativ cu 18% în pădurile care nu au eucalipt. Deci acolo unde crește eucaliptul sunt mai puține incendii decât în alte părți, cel puțin așa spun datele pe care le avem. Și mă apropii de sfârșit, domnule președinte. În Galicia noi uh, mizăm pe păduri cu biodiversitate, dar uh, nu dorim să demonizăm niciun fel de specie, mai ales dacă această specie generează bogăție. Trebuie, într-adevăr, să controlăm, da, și controlăm extinderea eucaliptului, însă nu uh, intenționăm să Uh, blocăm, să interzicem plantarea lui, pentru că el poate aduce beneficii sociale. Așa cum a spus și reprezentantul uh, Comisiei, executivul uh, din Galiția nu, subvențio- nu subvenționează plantarea de eucalipt. A făcut-o cu castanul, dar nu cu eucaliptul. Cifrele menționate, Petru, 450.000 de hectare și așa mai departe, să știți că datele uh, Um, guvernului um, Galiciei arată cam jumătate, deci nu știu dacă e un război al cifrelor la mijloc aici. Nu știu dacă e bine să păstrăm această petiție deschisă și să cerem mai multe informații sau dacă um, în legătură cu um, declararea eucaliptului ca uh, specie invazivă. Nici la nivel european nu s-a făcut asta și nici în Galicia nu dorește nimeni să o facem. Fondurile au fost deja cheltuite și nu cred că are niciun rost această dezbatere. Se uh, lansează une, niște idei uh, a priori legate de eucalipt care cred eu că sunt greșite. Mulțumesc. Doamna Estera Saragut. Mi compañero Paco Miliani con el... Mulțumesc că aș dori să mă aliniez și eu uh, la linia uh, pe care a avut-o colegul meu și aș vrea să vă spun că cele două opțiuni, respectiv cele două subiecte pe care le abordează petiția, în primul rând uh, utilizarea frauduloasă a fondurilor din FEDER. Cu aceasta nu sunt de acord, iar Comisia examinează într-o manieră cuprinzătoare toate aceste lucruri. Am făcut parte într-o comisie regională, iar metodele de control a fondurilor și a utilizării fondurilor Uniunii Europene sunt într-adevăr cuprinzătoare. Și um, seriozitatea și transparența, precum și siguranța juridică a instituțiilor europene, ar avea de pierdut dacă s-ar întâmpla astfel. Pe de altă parte, din punct de vedere politic, uh, unora li se pare bine sau rău să se implementeze anumite proiecte, dar ele sunt uh, într totul legale și sunt uh, coordonate uh, foarte bine, așa cum a spus și Comisia. Fondurile FEDER uh, sunt utilizate pentru prevenție, pentru uh, eradicarea plantării de plante invazive, precum și pentru toate celelalte activități pentru care se utilizează astfel de fonduri. Există o relație uh, foarte clară uh, referitor la cum sunt uh, utilizate fondurile din FEDER și FEDEAR, FEADER și um, s-a modernizat um, 50% din flota de utilaje uh, uh, pentru uh, prevenirea incendiilor forestiere, autospeciale și uh, toate um, după cum spuneam, uh, numărul de incendii a scăzut cu peste 50% față de perioada anterioară. Trebuie spuse toate aceste lucruri pentru că se dorește prezervarea ecosistemului. Pe lângă uh, reducerea incendiilor forestiere, s-a putut observa, așa cum a spus și domnul Ian, că uh, o parte din incendii sunt provocate, iar cauzele naturale, din păcate, sunt un subiect minor. De aceea nu își are locul acest subiect, nu se poate să uh, investigăm acest lucru, pentru că, așa cum a spus și Comisia, uh, fondurile au fost utilizate în mod eficace și eficient și respectând legea. În ceea ce privește cealaltă parte a uh, petiției, clasificarea eucaliptului ca specie alogenă invazivă, e bine, acest lucru nu ține de competența uh, Comisiei, ci de competența Galiciei. Este o specie care nu a fost subvenționată în niciun fel de, din fonduri publice, dar uh, Statul spaniol nu a considerat uh, acest lucru bine. Uh, comitetul științific a solicitat acest lucru prin raportul său, însă, uh, în funcție de culoarea politică, iată că lucrurile au stat diferit. Comisia a arătat că nu este de competența Comisiei să stabilească acest lucru. Se poate se pot schimba lucrurile, dar propriul Parlament este cel care a decis uh, în mod autonom și ținând cont de diversitatea pe care o avem aici, este vorba despre de 28 de țări, 24 de limbi, ei bine, aceștia au decis că eucaliptul nu este o specie invazivă. Acest lucru trebuie controlat în continuare, însă uh, s-a decis că este o specie care este în continuare necesară, care oferă locuri de muncă, are de-a face și cu sectorul productiv, dar trebuie să uh, se pună în armonie cu mediul înconjurător. De aceea, eu consider că această petiție ar trebui închisă, pentru că nici din perspectiva eucaliptului nu putem să răspundem, nu ține de noi, ci ține de Spania um, lista uh, Parlamentului este închisă din 2015 și nici nu putem să spunem ceva despre fondurile europene pentru că a fost diagnosticată bine și lucrurile nu pot fi altfel pentru că s-a respectat legea și de asemenea uh, s-a uh, apărat legalitatea guvernului din Galicia. Să a potom uh, v tejto veci. Prosím, pán uh, A, solicitat a uh, cuvântul și uh, Marcelise. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, voi fi cât se poate de succint și eu doresc să sprijin ceea ce am auzit uh, din partea colegilor mei. Cred că, într-adevăr, avem o problemă de coerență, pentru că cuvântul cheie în tot acest discurs este coerența. Există o contradicție foarte importantă între a considera și a apăra planurile de extinție a incendiilor și de prevenire a acestora, uh, Uh, și uh, lupta împotriva schimbărilor climatice și, pe de altă parte, uh, susținerea unui model care este opus acestor obiective, cum ar fi culturile, monoculturile de eucalipt. Bineînțeles că acesta nu este unicul motiv care generează incendii sunt de acord cu acest lucru. Există însă două dezbateri diferite care au avut loc la Parlamentul European. Suntem, uh, mi se pare o lipsă de respect și de empatie față de victime, uh, pentru că, până la urmă, victime sunt oamenii care au suferit uh, ca urmare a incendiilor și au existat două dezbateri în Parlament cu privire la acest lucru și ar trebui să fim precauți, pentru că vorbim de Spania, Galicia și, de asemenea, Portugalia, care s-a confruntat foarte des cu această problemă. Trebuie însă să ne gândim și la coerență, pentru că în Uniunea Europeană politicile care vizează coerența sunt uh, cele centrale și trebuie să discutăm despre acest lucru, pentru că nu putem subvenționa pe de o parte, ceea ce nu dorim pe de altă parte. Așadar, propunerea Lidiei mi se pare cât se poate de coerentă. Haideți să facem o vizită împreună cu reprezentanții diferitelor grupuri politice la fața locului, să mergem în Galicia, să vorbim cu reprezentanții guvernului, să cunoaștem realitatea și să vedem cifrele și să vedem dacă, într-adevăr, ceea ce se găsește în realitate este coerent cu ceea ce decidem. Um, facem uh, același lucru și în diverse alte domenii. Trebuie să ne confruntăm cu realitatea. Există un model pe care trebuie să îl prezentăm în mod deschis și pe care să-l dezbatem în mod democratic. Mulțumesc așadar pentru prezentarea petiției, dar este important să facem și vizite pe teren pentru a vedea ce se întâmplă. Vă mulțumesc, dragi colegi. Trebuie să punem capăt acestei discuții. Toți cei care au dorit au putut să ia cuvântul și am înțeles că există două soluții posibile. O propunere de a păstra deschisă această petiție, a existat și propunerea închiderii acestei petiții, respectiv să trimitem o scrisoare autorităților din Galicia pentru a le atrage atenția. Și acum supunem la vot aceste două uh, propuneri și doar uh, eurodeputații prezenți au dreptul să voteze. Deci prima propunere a fost să păstrăm petiția deschisă. Cine este pentru? trei colegi. Uh, accept și votul dumneavoastră. A doua posibilitate este să trimitem o scrisoare autorităților din Galicia și să închidem această petiție. Cine stă pentru? Cuestión de ordine o chestiune legată de procedură. În mod normal, uh, discuția o încheie petiționarul, îi se dă cuvântul înainte de a decide ce facem cu petiția, nu? Uh, who is in favor close? Cine este pentru închiderea acestei petiții? Există o majoritate pentru închiderea petiției? Deci, domnule Lopez Perez, această petiție va fi închisă și, desigur, aveți dreptul să monitorizați acest subiect pe, pe viitor. Am luat această decizie de închidere a petiției și vă dau cuvântul pentru două minute. de localito se, eh, se ve favorecido por un modelo de explotație. Eucaliptul este uh, favorizat un model uh, de exploatare a muntelui care bazează foarte mult pe creșterea de păduri. Uh, se plantează copaci care au o valoare adăugată foarte mică, de aceea politica silvică a guvernului Galiciei promovează plantarea și vinderea Galiciei în intervalul orar de audiență maximă la televizor programul uh, public uh, primește finanțare de la Enfi, care este cea mai mare companie de biomasă din țara noastră, care plantează eucalipt. Stingerea incendiilor uh, de păduri nu se va face atâta timp cât nu se modifică gestionarea muntelui um, și până când părțile nu își vor uh, asuma răspunderea pentru rezolvarea acestei probleme, fără întârziere. Eu cred că această petiție ar trebui să rămână deschisă. Prefecte ale Postanțiuș. Vă mulțumesc foarte mult. Eurodeputații au luat deja o decizie în legătură cu această uh, petiție și domnilor, de, domnilor și domnilor v-aș uh, invita să trecem la prezentarea unui studiu foarte interesant privind energia nucleară în Uniunea Europeană și spun bun venit domnului profesor Michel Faur, For de la Universitățile Maastricht și Rotterdam. Bine ați venit, domnule profesor. Vă dau cuvântul 15 minute pentru a ne prezenta acest studiu. Domnule președinte, o chestiune tehnică, o chestiune de procedură. Vreau să se consemneze în procesul verbal, în mod specific, că aici au votat mai multe partide și că doar uh, votul unui singur partid care a fost uh, majoritar uh, nu ne permite să avem democrație reală și că această petiție este închisă de un singur partid politic. politic. Eu vreau să se consemneze. Închidem dezbaterea aici. Aici toată lumea, toți membrii au dreptul de vot, nu? Ei au fost organizați și dumneavoastră ați avut patru voturi. Micro, here is. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucură faptul că vă pot prezenta acest studiu. Ați mers puțin prea mai în față. Alături de mine este doamna Kenji, doamna doctor Kenji, împreună cu care am redactat acest proiect și motivul pentru care ne aflăm acum se referă la numeroasele preocupări exprimate prin petiții și am elaborat un studiu pe care îl vedeți aici la intrare, are 140 de pagini și, desigur, în cele 15 minute pe care le-am la dispoziție nu pot să vă prezint toate cele 140 de pagini, ci o să insist asupra punctelor principale. Am analizat aceste petiții, am încercat să vedem care sunt principalele îngrijorări. Mulți sunt preocupați de, securi- de aspectele de uh, securitate, de impactul transfrontalier a centralei nucleare Tihange 2. Există și cereri de a uh, dezafecta în general centralele nucleare și unii oameni uh, sunt uh, preocupați de diferența um, profundă între uh, Uh, mecanismele de mm, asumare a răspunderilor între statele membre și că ar trebui să existe un singur mecanism uh, un, uh, european. Și acestea sunt chestiunile pe care le-am analizat în studiul nostru și în studiul nostru uh, am ajuns la concluzia că preocupările petiționarilor sunt serioase și mai ales când vine vorba de lipsa unității a, a regimului, tragerii responsabilităților, mai ales din acest punct de vedere suntem de acord cu preocupările exprimate. Haideți să vedem care este cadrul legal care guvernează siguranța nucleară în, în uh, Europa. Domnule președinte, există un model care pe de, ne arată că, pe de o parte, Europa se bazează în mare parte pe cadrul internațional. Ce înseamnă acest lucru? Există o convenție privind siguranța nucleară, CNS, din 1994, care se bazează pe norme emanate de Agenția Internațională pentru Energie uh, Nucleară. Însă, aceste norme sunt ceea ce numim noi soft law, norme care nu sunt obligatorii. Dar există și norme de la OCDE, de la Agenția privind energia nucleară. Și apoi, pe această imagine, în dreapta puteți să vedeți că există așa numitul tratat Euratom, pe care cred că cu toții aici în Parlamentul European îl cunoașteți. Și tratatul Euratom uh, impune niște standarde fundamentale de bază. Însă cel mai important lucru este să înțelegem că tratatul Euratom se concentrase pe uh, protecția lucrătorilor și a publicului general și nu atât de mult pe uh, Uh, siguranța nucleară. Există o directivă privind standardele de bază în energia nucleară și aceasta impune uh, norma următoare. Uh, Radiațiile, nivelul de radiație ar trebui să fie cât mai redus cu putință, deci nu este foarte precisă. Și apoi există. Deci există. În rezumat, putem să vedem că Modelul european se bazează în mare parte pe drept internațional care nu este obligatoriu, pe principii, pe standarde care provin de la IAEA sau de la Convenția privind uh, siguranța uh, nucleară, care se reflectă în uh, directiva privind siguranța nucleară. Și când vine vorba de normele concrete, contribuția europeană este destul de modestă, pentru că competențele statelor membre sunt uh, cele mai cuprinzătoare. Deci depindem foarte mult de uh, contribuția statelor membre în acest domeniu. Am examinat, de asemenea, gestionarea riscului într-un context transfrontalier. Și, din nou, există o imagine similară. Dispunem de multe instrumente, multe dintre acestea sunt excelente, uh, de exemplu, cele menite pentru a ne pregăti și pentru a răspunde unor stații de, de urgență. Există și un sistem european, ECURI, privind uh, schimbul de informații și există și o convenție privind o notificare timpurie. Deci, din nou, putem să vedem că există un regim uh, larg cu diferite standarde și norme și când vine vorba de gestionarea transfrontalieră a riscurilor. Și din nou, pe plan european, există mai degrabă puține aranjamente obligatorii din punct de vedere legal, juridic. Și, de fapt, domnule președinte, există ex, un uh, model similar și din punctul de vedere al mecanismelor de tragere la răspundere și de plata unor uh, uh, și de asigurare. Există o, un asemenea mecanism în cadrul OCDE și în ceea ce privește Agenția energetică internațională, deci pe plan internațional. Și există unii care consideră că dacă uh, există această abordare pe plan internațional, noi să ne vedem de o legislație de o legislație concretă. Există, de fapt, o primă generație de convenții la care s-a lucrat în anii 60. Deci convenții prin intermediul Agenției uh, Nucleare internațională de la OCDE, deci uh, Convenția de la Paris și apoi uh, Convenția suplimentară de la Bruxelles din 1963 și apoi a urmat Convenția de la Viena din 1963, ceea ce uh, complică puțin cadrul pentru că unele state membre fac parte din, tru, din, din un, fac, sunt parte semnătare a unei convenții, altele a altei convenții. Și apoi Domnul și domnilor, lucrurile s-au mai schimbat după Cernobâl, pentru că Cernobâl a fost un semnal de alarmă pentru comunitatea internațională care și-a dat seama că aceste convenții internaționale în forma lor existentă nici de cum nu puteau să ofere despăgubiri uh, adecvate și ce s-a întâmplat. A apărut cea de-a doua, așa numită a doua generație de convenții internaționale și puteți să vedeți o listă destul de impresionantă cinci instrumente adoptate la doi ani după uh, accidentul de la Cernobâl în 1988. Există tot felul de, con- de convenții și anexe, completări la vechile convenții de la Paris, Bruxelles și Viena. Dar, dacă este să ne gândim, domnule președinte, că accidentul de la Cernobâl s-a întâmplat cu, în urmă cu mai mult de 30 de ani, puteți să vedeți aici că două dintre acele două, aceste convenții nu au intrat în vigoare și uh, Uh, conform modestei uh, noastre uh, păreri, acestea, aceste două convenții care n-au intrat deja în vigoare, deja sunt depășite, deci trebuie să facem ceva din acest punct de vedere. De ce? Poate veți înțelege mai bine dacă vedeți cine plătește pentru ce. Și vedeți aici un rezumat al acestei situații. Este vorba de sume în milioane de euro. Deci, în temeiul anumitor convenții, de exemplu Convenția de la Paris, operatorul nuclear a unei centrale plătește în temeiul primei generații de convenții 57 de milioane de euro. Deci este o convenție internațională care trebuie să fie transpusă în legislația națională și statele membre pot impune sume mai mari. Deci în prima uh, generație de convenții se face trimitere nu doar la uh, operator, dar și la instalația de, de stat sau la uh, un fond colectiv de stat. Și puteți să vedeți, da, dacă comparați cifrele, că statul plătește mai mult, operatorul plătește mult mai puțin și în literatura de specialitate acest lucru se cri- uh, este criticat pentru că uh, se afirmă că de fapt ce facem nu este decât să subvenționăm uh, energia nucleară. Și ați putea afirma că au, s-au schimbat lucrurile cu cea de-a doua generație de convenții. Coloana din dreapta. Este adevărat, pentru că operatorii ar trebui să achită 500 de, milion de miliarde de euro. Dar uh, instalațiile de stat plătesc mai mult, 700. Deci am ajunge la 1,5, dacă am, am, am uh, adunat toate aceste cifre, am ajunge la 1 miliard 500 de euro, dar din acest 1 miliard 500, doar 500 de milioane este plătit de operatori și restul de 1 miliard sunt plătiți de comunitate de contribuabili și se pune întrebarea, este o situație atât de uh, minunată? Păi se pune întrebarea care este costul mediu al unui accident nuclear. Și, din fericire, cel, puțin dintr-o perspectivă statistică, au avut loc câteva asemenea accidente nucleare, au avut loc Cernobâl și Fukushima și anul trecut s-a estimat că în urma Fukushimei uh, costurile au ajuns la 200 de miliarde de euro, de dolari și uh, da, dacă ar intra în vigoare uh, <laughs> aceste convenții, am fi fericiți dacă am uh, obține 1,5 miliarde de euro. Și se, costurile de până acum au ajuns la 200 de miliarde, fiind de estimări că s-ar putea ajunge și la 300 de miliarde de euro. Deci chiar dacă Uh, și acesta este, este unul din motivele pentru care și uh, noile convenții sunt uh, uh, criticate și ace- aceste critici, dintr-un punct de vedere științific, par a fi corecte. Uh, un alt punct menționat în aceste petiții este că ar exista diferențe prea mari între statele membre și um, considerăm că au dreptate. Am examinat doar patru state membre care sunt mai apropiate de Tianj, uh, centrala nucleară dezbătută cel mai mult. Am examinat Belgia, Franța, Germania și uh, țările de jos. În Germania există o răspundere nelimitată uh, Um, cu o securitate financiară de 2,5 miliarde de euro. Dacă este să ne uităm la Franța, unde există un număr mare de centrale nucleare, unde uh, suma uh, des, pentru despăgubiri pentru responsabil este de doar 700 de milioane de euro. Deci, domnule președinte, considerăm că există motive întemeiate și numeroase pentru Europa să uh, afirmă că nu este suficient să ne bazăm doar pe convenții internaționale. Considerăm că există argumente puternice pentru a susține că Europa uh, trebuie să intervină. Uh, pot fi prevăzute sume mai mari? Da, este posibil. Haideți să vedem ce se întâmplă în Japonia, în uh, Statele Unite ale Americii. 13,5 uh, miliarde de euro. Nu este o sumă ideală, dar este mult mai bine decât să prevede în convențiile internaționale. Și în acest domeniu, legislația nu s-a adaptat suficient de repede schimbării situației. Pe de altă parte, dacă vă uitați și la alte uh, domenii, alte sectoare, de exemplu, poluarea uh, mărilor, uh, ca urmare a unor accidente petroliere, convențiile au fost adaptate foarte, rap- foarte rapid în urma acelor catastrofe naturale. De ce? Pentru că dumneavoastră ați, ați făcut propunerea de a crea un fond uh, european care să se ocupe de acest lucru, ceea ce a determinat comunitatea internațională să reacționeze. Deci acțiunea pe plan european a determinat o reacție pe plan internațional și credem că este un lucru care s-ar putea uh, repeta și în sectorul energiei nucleare și considerăm de asemenea că există chiar și un temei juridic pentru dumneavoastră pentru a trece la acțiuni pe plan european am încercat să vedem dacă există criterii comune privind uh, planificarea, construirea centralelor nucleare. Răspunsul este da și nu. Există în Convenția privind securitatea nucleară niște principii cu largi, însă vag definite și există și o evaluare a impactului asupra mediului uh, înconjurător, dar când ajungem la chestiunile concrete care ar trebui să fie făcute, acestea depind în mare parte de statele membre. Și aceasta este problema generală. Pe plan european există directive generale privind siguranța nucleară cu principii cuprinzătoare largi, vagi și ce se întâmplă în mod concret depinde de modul în care aceste directive sunt puse în aplicare de statele uh, membre. Situația este similară când vine vorba de respectarea cadrului legislativ și din acest punct de vedere există o obligație pentru statele membre să, rapo- să raporteze, însă sunt, statele membre sunt cele care își controlează Uh, propriile centrale nucleare. Sunt organizate teste uh, de rezistență ad hoc, niște revizuiri periodice, dar din nou, domnule președinte, dacă este să ne uităm la alte domenii din uh, dreptul de mediu sau la politica de pescuit, aici Uniunea Europeană dispune de propriile prerogative de a impune, de a monitoriza respectarea legilor. Uh, directiva privind emisiile industriale. Aici există reguli uh, detaliate despre cum trebuie respectată, um, monitorizată respectarea legii și în domeniul nuclear nu există asemenea normă. În domeniul nuclear depinde mult prea mult de respectarea legii uh, de către statele membre. Și există și alte chestiuni care nu sunt deloc uh, uh, reglementate. Um, nu mai există foarte multe lucruri care ar trebui să fie clarificate. Acest lucru este adevărat și pentru o întrebare importantă pentru mulți din cei prezenți. Care sunt posibilitățile pe care le avem noi uh, de a ataca deciziile uh, legate de centrale nucleare? Știm cu toții că există Convenția ESPO privind impactul transfrontalier, Uh, știm că există Convenția Arhus, care uh, conferă acces la informație, o, o participare a publicului și acces la justiție. Și de mai multe ori, victimele um, societății civile au încercat să facă trimitere la toate aceste instrumente, însă fără niciun succes. Și există de asemenea și o, dis- o discuție a extinderii perioadei de viață a vechilor centrale uh, Uh, nucleare. De fiecare dată, operatorii susțin că nu ar fi nevoie de evaluarea impactului asupra mediului înconjurător cu ocazia unei asemenea decizii și avocatul general al CEJ, domnul Cocot, a susținut că acest lucru este uh, necesar. Se apropie sfârșitul uh, timpului care mi-a fost acordat și am ajuns și la recomandări. Cred că uh, trebuie să reflectați pe marginea necesității uh, înființării unei agenții independente nucleare. Ați spune, există tratatul Euratom, dar tratatul Euratom, vă aduc aminte, a fost creat pentru a ajuta industria nucleară, pentru a susține industria nucleară. Deci, în, exprimat în uh, mod politicos, este o agenție, uh, și exagerez puțin, creată pentru și în folosul industriei nucleare nu cred că este suficient din punctul de vedere al unei agenții independente nucleare. Cred că acesta este punctul în care competențele europene ar trebui să fie consolidate. Um, este o chestiune importantă și pentru societatea civilă, dar din păcate în continuare există prea multe prerogative care țin în mod exclusiv doar de statele membre. Ar trebui să fie uh, organizate inspecții bazate pe risc, ar trebui să fie publicate rezultatele inspecțiilor atunci când acest lucru este rezonabil, nu dacă ar fi periclitată siguranța publică. Da, atunci ar fi o idee proastă, dar considerăm că armonizarea uh, responsabilităților mm, și a mecanismului de asigurare ar fi o idee foarte bună. Ar trebui să impunem uh, niște reguli obligatorii când vine vorba de Uh, gândirea, proiectarea, alegerea locului și construirea uh, centralelor uh, nucleare. Și apoi ar trebui să um, stabilim niște norme privind litigii um, în care sunt implicate milioane și milioane de victime. Și încerc scuze, domnule președinte, pentru că am depășit cu câteva minute timpul pe care mi l-ați acordat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc dumneavoastră și colegii dumneavoastră pentru acest studiu foarte bun. Vă mulțumesc că mi l-ați prezentat. Și acum dau cuvântul reprezentantei Comisiei Europene pentru 3-4 minute. Uh, thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Am primit abia săptămâna trecută prezentarea și studiul. Voi transmite mai departe studiului colegiului, uh, compe, co, colegilor competenți care îl vor analiza. Deocamdată doresc să îi mulțumesc domnului profesor pentru prezentarea foarte interesantă pe care a făcut-o. Can I just give one quick reaction that, you know, the good o reacție uh, scurtă. Vestea bună pentru comisie este că deja lucrați la multe chestiuni pe care le menționăm noi în raport. De exemplu, lucrați la un proiect de directivă privind armonizarea regulilor de răspundere și așa mai departe. Deci noi, practic, spunem în raport foarte bine, mergeți pe calea cea bună. Mulțumesc uh, foarte mult. În ceea ce privește uh, răspunderea, Într-adevăr, chiar ne ocupăm de acest subiect. În septembrie 2018 noi am comandat un studiu în legătură cu uh, um, piețele private ale asigurărilor și financiare în legătură cu uh, răspunderea privată. Am analizat și uh, analizăm și surselor de finanțare în uh, domeniul uh, răspunderii terților și uh, pentru creșterea acoperirii asigurărilor de asigurări de către, a, către ter, a tărților în uh, caz de accident. Raportul final din partea consultantului va fi gata în iulie 2019. Mulțumesc, nu avem foarte mult timp uh, la dispoziție pentru discuții. Voi da cuvântul lui uh, Marcelesi. Domnule președinte, o întrebare scurtă pentru dumneavoastră, domnule profesor. Sunteți de acord cu Comisia Europeană că Agenția Federală pentru Control Nuclear din Belgia a lucrat în mod transparent? Și vă întreb pentru că, după cum uh, știți, Der Spiegel uh, a tot raportat că nu uh, au fost raportate incidentele de agenție, ci de alte surse. Ce părere aveți, prin urmare, de declarația Comisiei Europene? Am să fiu foarte sincer. Eu, ca om uh, din mediul academic, uh, găsesc că este foarte dificil să mă exprim uh, cu claritate în această privință. Dacă știi cum funcționează sistemul, îți dai seama că tocmai acesta este punctul slab. Nu avem, de exemplu, posibilitatea deci Comisia sau Euratomul nu au posibilitatea să meargă direct la Tionș pentru a controla siguranța nucleară. Deci trebuie să te bazezi pe un sistem de autoraportare din partea statelor membre. Se pare că ei fac acest lucru corect. Comisia se pare că a analizat și poate spune că Belgia, conform obligațiilor care îi revin la ora actuală, face lucrurile bine. Da, pe hârtie lucrurile sunt perfecte. Nu știu dacă mă auziți că asta înseamnă că Tianj este complet uh, sigură. Eu nu vreau să mă citați cum că aș fi spus așa ceva. Pentru tocmai aici stă problema, nu știm cum funcționează sistemul, așa funcționează sistemul și de aceea nu doresc să fac declarații foarte tari pe acest punct și cred că mă înțelegeți de ce. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule profesor. A sosit momentul să mergem la petițiile concrete. Domnul Tim Gritemeier și, domnul Christ- și doamna Cristel Schrebuș sunt alături de noi din Germania. Le spun bun venit. Au două petiții în legătură cu uh, centrala nucleară Tianj 2. Uh, domnilor, aveți cuvântul pentru câte patru minute fiecare. Domnul Gutemeier. Please. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Stimate domnule președinte, stimați membri ai acestei comisii, stimați membri ai Comisiei Europene, în calitate de reprezentant de regiunii Aachen, vorbesc în calitate de reprezentant ai uh, grupului de acțiune comunale Dreilander Region uh, împotriva Tionj. Această acțiune uh, și acest grup de acțiune reprezintă o alianță uh, care cuprinde mai multe zone. Pe noi uh, ne îngrijorează uh, spațiul în care trăiesc oamenii. Avem uh, câteva dubii în ceea ce privește centrala nucleară Tionj 2 din Belgia și repornirea acesteia. De aceea luăm la cunoștință astăzi cu îngrijorare că noul Uh, ministrul ministru de interne belgian, Peter Ducren, uh, nu mai consideră uh, ca dată de dezafectare a acestei centrale, data care fusese vehiculată. Avem un mare respect pentru regatul Belgiei, însă statele membre, prin TFUE, s-au angajat să creeze o comunitate nucleară europeană. În preambul se vorbește despre uh, necesitatea unei siguranțe comune, astfel încât toate uh, pericolele pentru sănătatea oamenilor să fie eliminate. Din 2004 există foarte multe uh, fisuri în uh, reactor și există îngrijorări în acest sens. Sunt uh, cunoscute câteva uh, incidente și oprirea ale acestuia, însă nu toate. Există foarte multe fisuri care până astăzi uh, nu se știe de ce au fost provocate. Numărul de fisuri a crescut și cele constatate au fost mai mari decât cele inițiale. Indep- experți independenți și comisii de experți consideră că rapoartele prezentate de autoritățile belgiene nu sunt suficiente. Au fost numite și alte uh, incidente și defecțiuni. În ianuarie 2016 s-a descoperit o scurgere de apă într-un uh, domeniu nenuclear. În 2016, de asemenea în februarie, s-a spus că um, operatorul um, uh, a încălzit uh, vasa, a, apa la peste 40 de grade, cea care inițial trebuia să fie încălzită numai la 10 grade. De asemenea, există și o altă, un număr de multe alte probleme. În uh, vara lui 2016 au existat probleme cu pompele și reactorul a fost scos din rețea. Oratorul este rugat să citească ceva mai lent. În septembrie 2018, Autoritatea de Supraveghere Belgiană a um, solicitat ca Tianj 2 să fie scos din rețea. Uh, se găsiseră uh, niște uh, probleme într-o clădire secundară și aceasta fusese uh, clasată ca defecțiune. Din uh, 2019, uh, se dorește însă ca de la jumătatea lui 2019 Tianj să fie uh, repusă în funcțiune. Uh, în uh, octombrie 2018, revista de Spiegel uh, vorbea de peste 250 de defecțiuni uh, mai mici. Se pare că cel puțin 11 angajați de la Electravel ar fi fost contaminați de radiații minore. Este foarte important să ținem cont de principiul prevenirii, pentru că până la urmă vorbim despre o încălcare a dreptului european. Argumentul că standardele tratatului Euratom nu au fost uh, încălcate nu stau în picioare. Se pare că uh, s-a constatat că um, rapoartele oferite de către autoritățile belgiene sunt uh, mulțumitoare, însă există documente care lipsesc. Autoritățile belgiene până una alta nu au folosit următoarele argumente. Raportul National Scientific Expert din 2015, autorizarea FANC cu privire la repornirea Tianj 2 din 2015, uh, justificarea scrisă a deciziei FANC cu privire la uh, reluarea activității uh, către Electrabel din 26-28 2016, procesul verbal de preluare de către Bel 5 din decembrie 2015, corespondența și înregistrările discuțiilor din 2015 între FANC și Tianj 2. Este important să vorbim despre transparență, dar mă întreb cum uh, putem să vorbim despre, despre transparență atunci când au existat peste 250 de incidente minore care au fost mușamalizate. Uh, rugăm Comisia și Comisia de Petiții să ne sprijine astfel încât siguranța reactorului nuclear Tianj-2 să poată fi investigată în mod corespunzător. Solicităm așadar Comisiei PETI să decidă ca petiția să nu se închidă până una alta. Rugăm Comisia de Petiții um, să adreseze o scrisoare Belgiei și autorităților, autorităților competente belgiene, prin care să le solicită uh, să vină cu toate dovezile care vizează siguranța uh, în ceea ce privește activitatea Tianj 2. De asemenea, um, rugăm Comisia să uh, solicite Belgiei toate documentele, să înainteze toate documentele care nu au fost înaintate până acum cu privire la siguranță. Comisia ar putea de asemenea să constate o încălcare a principiului de prevenire uh, care este ancorat în tratatul Euratom. La nivel european există în continuare un necesar foarte important de acțiune. Eu consider că această uh, petiție nu ar trebui să fie așadar încă clasată. Vă mulțumesc, președintele. Mulțumesc și acum... Ich habe diese Petition eingereicht. Am depus această petiție pentru ca mm, nu doar statele se poată decide dacă se oprește activitatea unei centrale nucleare sau nu. Există o autoritate europeană nucleară, însă decizia privind oprirea unei centrale nucleare ține până la urmă de fiecare stat în parte și astfel până ține de operatorul Uh, centrale nucleare respective. Comisia Europeană și Parlamentul European au, au afirmat până acum că totul este minunat reglementat, că nimic nu trebuie schimbat și că um, se veghează cu mare atenție ceea ce se întâmplă. Însă, serviciile Comisiei um, monitorizează aspectele nucleare în, co- uh, în cooperare cu, um, cu autoritățile naționale. Nu putem exclude faptul că interesele financiare ale statului uh, uh, uh, respectiv nu periclitează interesele populației și din statele vecine. În ceea ce privește Tionj 2, de mai multe ori am asistat la trecerea, la trecerea sub tăcerea unor chestiuni, de exemplu faptul că 11 persoane au fost contaminate și am văzut de asemenea că lucrurile nu sunt prezentate așa cum sunt în realitate. În octombrie 2018, magazin, uh, Spiegelul german a uh, publicat, a listat 250 de uh, probleme necunoscute uh, până atunci. Și există, se, se creează această impresie de, uh, că se încearcă ascunderea unor, uh, unor probleme. Uh, distribuirea unor uh, pastile de iod uh, este ridicolă și ne demonstrează cât de um, cât de problematică este toată situația. Ar trebui să ne gândim numai la, doar la, uh, la cât de problematic ar fi evacuarea întregului stat Aachen, dacă ar fi nevoie. Oare o centrală nucleară veche de 40 uh, de ani, în legătură uh, cu care există probleme deseori, dincolo de defectele deja uh, cunoscute, poate fi, îi poate fi prelungită perioada de viață ca și cum ar fi o veche mașină de spălat rufe care poate să-și continue activitatea nu putem să ne bazăm pe noroc, să, ținem, să ne ținem, să ținem pumnii că nu se va întâmpli că nimic. Uh, după catastrofa nucleară din Fukushima, Germania a decis să nu se mai bazeze, să renunțe la energia nucleară. Japonezii trebuie să s-au obișnuit să, să trăiască cu centrale nucleare în condițiile în care Japonia este amenințată de uh, cu tremure și de posibile tsunami. Nu este o situație comparabilă cu Germania, dar uh, aceste fisuri despre care se tot spune că au apărut în reactorul nuclear de la Tionj sunt considerate că ar fi um, deloc uh, periculoase și întrebările adresate în scris autorităților um, nu primesc niciun răspuns. Comisia Europeană și Uniunea Europeană uh, de fiecare dată se bazează pe informațiile transmise de, de FNAC, de, de FANC, de Autoritatea de Supraveghere Nucleară din Belgia. Știm că, din păcate, nu putem cere acum oprirea tuturor centralelor nucleare, pentru că este o chestiune care prea puțin a, a preocupat lumea și din uh, păcate Austria, o țară care s-a descurcat totdeauna fără energie nucleară, rămâne o excepție. Însă ce cerem este oprirea uh, centralelor nucleare vechi, ca și Tionj 2, uh, prin intermediul unei agenții europene pe cât posibil independente. Dau din nou cuvântul uh, reprezentatei Comisiei Europene de la DG Energia. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc uh, petiționarilor pentru că au depus efortul de a, de, de a veni aici pentru a ne prezenta situația și uh, a ne împărtăși îngrijorările lor. Comisia dorește să sublinieze că vă aude și vă înțelege și dă curs preocupărilor dumneavoastră. Uh, Uh, pentru că e vorba de preocupări uh, ridicate de cetățenii europeni în legătură cu uh, centrala de la Tianj. În ceea ce privește siguranța nucleară, Comisia repetă că deciziile pe operațiunile pe termen lung ale centralelor nucleare țin de răspunderea statelor membre. Principala răspundere pentru uh, siguranța nucleară este a celor care dețin licența și care sunt stabilite de uh, autoritățile competente la nivel național de reglementare. Uh, totuși, pentru Comisie, siguranța nucleară și a mediului este o prioritate absolută. Vrem să ne asigurăm că energia nucleară este produsă cu respectarea cadrului legislativ privind siguranța nucleară. În acest scop, comisiile, eh, serviciile comisiei monitorizează modul în care Belgia aplică cerințele directivei eh, siguranței nucleare și obligația deținătorului licenței de a verifica și de a îmbunătăți siguranța reactoarelor. În plus, serviciile comisiei monitorizează cu atenție chestiunile legate de siguranța nucleară, uh, Um, a centralelor nucleare din Uniunea Europeană în general și uh, printre care și Tianj-2 și în acest context Comisia dorește să uh, vă ofere informații actualizate în legătură cu primul exercițiu de revizuire de către EGAL care a fost uh, efectuat în conform um, directivei revizuite privind siguranța nucleară. Acesta se referă la uh, uh, reactoare și la uh, gestionarea acestora. Belgia a participat ca parte din eforturile de schimb de informații în legătură cu procesul. Am organizat un eveniment public pe 3 mai anul trecut. Din 14 până pe 18 mai a avut loc un atelier Uh, de evaluare din partea uh, egalilor. Uh, s-a organizat la Luxemburg și au participat mulți experți. Rezultatele procesului de revizuire a fost publicat în octombrie 2018 și prezentat în noiembrie 2018 la Bruxelles într-o ședință publică. Stat... Acum um, se pregătește un um, raport în legătură cu modul în care vor fi implementate concluziile uh, grupului de evaluare de către Gali. Toate țările, printre care și Belgia, își pregătesc, își pregătesc uh, planurile naționale de acțiune. Obiectivul este să-și implementeze consecințele, uh, concluziile uh, specifice pentru fiecare țară. Aceste planuri vor fi gata în septembrie anul acesta, atunci trebuie să fie depuse. Uh, concluzia, de asemenea, dorește să vă informeze că um, operațiunea, uh, opera, operarea centralelor nucleare vechi în Europa vor, va fi discutată la următoarea uh, reuniune ENEF, Forumul Energiei, care va avea loc în aprilie anul acesta în Praga. Ședința este deschisă oricărei persoane care este interesată de energia nucleară, printre care și guvernele și instituțiile europene, reprezentanții ai industriei, uh, a organizațiilor de reglementare în domeniul nuclear uh, și societatea civilă. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc! Acum voi da uh, cuvântul deputaților europeni, domnul Con. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de deputat, uh, sunt întrebat adesea de ce Europa, în ceea ce privește centrala Tianj, nu acționează în niciun fel. Și sunt uh, foarte recunoscător pentru această inițiativă a grupului de acțiune și pentru petițiile pe care le discutăm astăzi aici, de asemenea și pentru studiul pe care l-am uh, vizualizat adineori, pentru că acestea ne-au arătat cât este de important să discutăm despre acest subiect și studiul ne arată odată în plus că regulile care de până acum, tratatele de până acum și convențiile internaționale, din păcate, nu sunt suficiente. Avem nevoie de un regulament eficient uh, pentru Europa care uh, să reglementeze activitatea uh, centralelor nucleare precum Tianj. Tatsächlich Anlass zur Sorge geben. Und wir brauchen Centrale care mă îngrijorează pe mine și pe cei care trăiesc în regiuni precum cea din care provin eu. Există foarte multe îngrijorări cu privire la siguranță și avem nevoie de controle mai eficiente, mai eficace și nu numai controle care în final să apară eficiente pe hârtie, dar după ce tragem linie să nu fie de fapt. Tianj este un exemplu bun pentru o Uniune Europeană care are nevoie de mai multă competență. Este nevoie de mai multe eforturi transfrontaliere și depășirea anumitor interese individuale, iar uh, interesul trebuie să deservească um, un interes general și um, regiunile afectate trebuie să poată um, merge mai departe. Another reaction from my... Alte reacții din partea colegilor mei? Nu? Atunci... Doamna Șleiboș? Avem următorul mesaj pentru dumneavoastră. Sprijinim uh, petițiile dumneavoastră, le propun colegilor mei, uh, așa cum am spus și noastră, să păstrăm aceste petiții deschise și de asemenea propun colegilor mei să trimită o scrisoare către Comisia Europeană și uh, Așa cum a propus și colegul nostru, putem solicita Comisiei Europene să vină cu informații suplimentare referitoare la gestionarea nuclea- a centralelor nucleare învechite, mai ales cele din Belgia și Uh, în special uh, reactorul Tianj 2. Vom transmite de asemenea o scrisoare către guvernul belgian solicitând același lucru, astfel încât uh, să primim un răspuns și de la guvernul belgian. Aveți cuvântul. Yeah, but it was about Belgium too, because with the, the answer that we had before about the FANC, the Federal Agency of Nuclear Control. Da, Cred că ar trebui să transmitem uh, o scrisoare legată la acest subiect uh, uh, autorităților belgiene, mă refer la acea agenție pentru control nuclear belgiană. Da, desigur, vom face ce ați propus dumneavoastră. Acum îi dau domnului Grotemeier două minute și doamnei Șlibușa pentru concluzii. Wenn Sie wissen, zwei Minuten bitte Domn, uh, domnule, aveți două minute, vă rog. Ia, vielen Dank. Doamna Șlebuș. Da, vă mulțumesc. Sper ca data viitoare, în martie, când uh, cu ocazia Brexitului se va vorbi despre uh, tratatul Euratom, e bine, cu ocazia respectivă să se facă și uh, modificările necesare, corespunzătoare în ceea ce privește centralele nucleare. Uh, Este foarte important ca toate centralele nucleare care sunt în funcțiune de 40 de ani și care uh, pun atâtea probleme, e bine, toate acestea să fie supravegheate de o agenție de control nuclear uh, într-o manieră mai eficientă. Mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc și eu. Tu, new petition or... Oh, yeah. Entschuldigung bitte. Ja, natürlich. Îmi cer scuze, uh, dau cuvântul și uh, primului petiționar. Uh, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru că mm, ați fost de acord să păstrați deschisă petiția și că se vor lua măsuri în această privință. Vă mulțumesc! And now we have two other Mai avem două alte petiții din Spania. Petiția 434, referitoare la centrala nucleară Garonia din Burgos, și încă o petiție 0312 referitoare la același subiect. Am fost informat că este în sală petiționarul. Așa este? Aveți cuvântul 5 minute. Gracias, señor presidente. El 25 Mulțumesc, domnule președinte. Pe 25 aprilie 2017 am uh, propus uh, Comisiei PETI din Parlamentul European încheierea definitivă a centralei nucleare din Garonia în fața unei noi uh, prelungiri a funcționării acesteia pe care o avea în vedere guvernul Spaniei. O centrală nucleară care era blocată, era oprită din 2012, iar întreprinderile care o explodau nu făcuseră toate investițiile de securitate și nici măcar nu informaseră Comisia PETI în legătură cu măsurile luate. Nerespectând directiva 2009 71 în uh, capitolul 9, articolele 8 și 9 referitor la informarea publicului și la informarea Comisiei Europene. Uh, așa cum uh, s-a văzut și atunci, nu interesa să facă acest lucru. Petiția a rămas deschisă și s-a solicitat Guvernului Spaniei să furnizeze toate informațiile privitor la acest subiect. Decizia, care a venit cu două luni mai târziu de la Guvernul Spaniol, a fost închiderea definitivă a centralei nucleare din Santa Maria de Garonia, fără ca ministrul Uh, să fie afectat. Uh, se începea perioada de dezafectare și uh, repoziționare care se afla în provincia Burgos, însă începea și o, o perioadă de incertitudine, dezinformare, foarte puțină transparență, schimbare de guvern și foarte multe termene limite. Um, întotdeauna informațiile ajung cu câteva luni întârziere. Deși sunt multe subiectele din tratatul Euratom uh, care nu sunt respectate de guvernul Spaniei, fără nicio jenă, trebuie să ținem cont de faptul că uh, guvernul ar trebui, că, că organul care evaluează situația nucleară în Spania trebuie să fie independent, e vorba de uh, CSN. Până acum acesta a fost foarte puternic influențat politic, părtinitor, în funcție de membrii lor. În aceste 5, 5 minute vreau să expun două probleme. În ceea ce privește operatorii nucleari în Spania, pot să vă spun că directiva 2011-70 uh, referitoare la uh, gestionarea sigură a deșeurilor radioactive este foarte clară, pentru că se referă la formula de obținere a licențelor de operare în Uniunea Europeană conform tratatului Euratom. Uh, companiile care manipulează elemente radioactive trebuie să demonstreze că pot crea, exploata și dezafecta în mod sigur o, centrală nucleară. Atunci putem afirma că niciuna dintre uh, întreprinderile care operează în Spania în sectorul nuclear nu pot să demonstreze nici măcar una dintre ele. Uh, deci, nu se, se, deci se încalcă tratatul Euratom de toate centralele nucleare din Spania, printre care și Santa Maria de Garonia. Iar uh, Um, întreprinderile energetice creează și exploatează, însă nu dezafectează niciodată. Eneresa, care este întreprinderea publică care se ocupă de treburile murdare, este cea care își uh, asumă răspunderea pentru dezafectarea Garonia, uh, centralei Garonia. E vorba de vreo 480 de milioane de euro care se vor plăti de la bugetul general uh, al, al statului pentru dezafectarea acestei centrale, um, fără să luăm în calcul gestiunea rezidurilor. Spania este, prin urmare, țara europeană care are cel mai mare preț la uh, energia electrică. În plus, uh, conform um, raportului Asociației Științelor de Mediu referitor la, la sărăcia energetică, în 2018 Uh, pe baza indicatorilor de la Comisia Europeană, 90, 19% uh, uh, din populația Spaniei suferă de sărăcie energetică, mult peste media europeană. Reglement, organismele de reglementare din domeniul energiei din Spania, adică cele 10 întreprinderi care uh, contaminează, polează țara noastră, se ocupă doar de uh, obținerea de beneficii din uh, nuclear. Și uh, nu își asumă uh, dezafectarea, deși uh, noi plătim impozite pentru asta. Uh, se încalcă normele europene, drepturile cetățenilor și bunul simț. Tratatul Euratom pentru energia nucleară în țările membre ale Uniunii Europene, la articolul 21, specifică foarte clar că deșeurile radioactive uh, Eh, printre care și combustibilul nuclear eh, eh, consumat, considerat deșeu, trebuie să fie izolat pe termen lung de mediu și de ființele umane. Se impun măsuri de protecție a de, de protecție împotriva radiațiilor ionilor radioactivi, printre care depozitarea definitivă în instalații adecvate ca punct de destinație final. De asemenea, depozitarea temporară a rezidurilor radioactive și pe termen lung lung, care reprezintă doar o, o soluție provizorie, deci nu este o alternativă la depozitarea definitivă. În Spania nici măcar un guvern nu a fost uh, în stare să uh, creeze un uh, depozit temporar, cent, temporar centralizat. Acum sunt uh, depozitate aceste deșeuri, aceste deșeuri în uh, depozite temporare individualizate care sunt lângă centralele nucleare. În cazul Garoniei, acestea sunt expuse intemperiilor și aerului și sunt foarte aproape de râul Ebro pentru o perioadă care acum nu este definită, este pe termen nedefinit. Deci avem o Uh, un fel de instalație nucleară sau un cimitiriu nuclear. În fiecare an trebuie să adăugăm că singurul proiect pentru pregătirea unui depozit centralizat în Spania se face doar uh, în ideea închiderii tuturor centralelor nucleare din Spania la finalul vieții lor utile de 40 de ani. Um, extinderea care se avea în vedere în cazul Garonia și care se anunță în cazul central de la Almara um, ar însemna că se adună uh, la nesfârșit de deșeuri radioactive. Uh, se încalcă tratatul uh, Euratom, directiva 2009-71, în dispozițiile 12 referitor la obligația de a crea depozite temporale și permanente și directiva 2011-70, dispozițiile 19, 20, 21, 30 și 31, articolele 5, 7, 10 și 11 referitoare la planificarea uh, termenele, uh, transparența, costurile și uh, acordarea de licențe. Este extrem de urgent să se stabilească un plan de recuperare al zonei afectate pentru uh, că a contribuit la sistemul energetic național și comuna din nordul Burgosului are nevoie de un plan bazat pe energii curate, dezvoltare durabilă și să nu mai fie, să nu mai planeze asupra lui amenințarea fracturării hidraulice și a uh, săpării de mine care se uh, are în vedere pentru înlocuirea centralei nucleare de la Gania să se ceară Guvernului Spaniei să îndeplinească imediat tratul Euratom pentru a garanta liniile generale referitor la protecția mediului și persoanelor. Acum, guvernanții uh, sunt mult mai preocupați să devină viitorii consilieri ai uh, companiilor electrice. Mai, mai, mai important este acest lucru pentru ei decât respectarea tratatelor nucleare. Um, deci, uh, trebuie să spunem nu centralelor nucleare și minelor din Togalina. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Se, care cuvântul din nou. Once again, thank you, Mr. Petitioner. Vă mulțumesc, aș dori să mulțumesc și petiționerului. Aș dori să încep spunând că alegerea între diferitele surse energetice și decizia de a opera o centrală nucleară sau nu ă, ține de statele membre ale Uniunii Europene. Pornind de la informațiile Uh, generale de care dispune Comisia Europeană. Se pare că perioada de funcționare a acestei centrale nucleare din Caronia nu va fi extinsă. Nu am primit informații că această centrală urmează să fie reactivată. Cu toate acestea, trebuie să insistăm asupra faptului că dacă un stat membru va decide extinderea uh, licenței de funcționare a unei centrale nucleare trebuie să respecte criteriile uh, stabilite de tratate și de legislația secundară. În ceea ce privește uh, gestionarea um, deșeurilor nucleare rezultate în urma dezafectării unei centre nucleare, fiecare stat membru este obligat să instituie și să păstreze un cadru de, uh, de reglementare pentru deșeurile nucleare în temeiul directivei privind deșeurile nucleare. În plus, când vine vorba de siguranța nucleară, principala responsabilitate legată de aceasta ține de deținătorul licenței de exploatare a centralei nucleare respective, așa cum se prevede în a doua directivă aplicabilă și de prima, de directiva aplicabilă în acest domeniu. Spania, la fel ca și celelalte state membre, trebuie să asigure o transpunere corectă a celor două directive. Și din acest punct de vedere, Comisia Europeană, serviciile Comisiei monitorizează în permanență stadiul trans, transpunerii și respectării acestor uh, norme. Apoi trebuie să nu uităm că în lumina tratatului Euratom, statele membre trebuie să monitorizeze nivelul de radioactivitate în alimente, în aer, în sol, să transmită aceste informații comisiei. Comisia de asemenea are acces la instalații de, mon- de, de monitorizare a acestor niveluri pentru a verifica uh, corectitudinea uh, informațiilor transmise. Președintele, vă mulțumesc. Dragi colegi, nu știu cine Dorește să ia cuvântul domnul Marcelisi? Aveți cuvântul. Eh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, petiționarului pentru prezentare. Eu uh, mă bucur că s-a închis centrala din Garonia de la ultima, de ultima dată când ați venit la comisia noastră. Este o veste bună pentru că această centrală era foarte costisitoare, inutilă, și uh, complet uh, periculoasă, deci uh, este un pas înainte destul de important. Dar suntem acum în faza a doua, faza la fel de complicată și complexă a dezafectării acesteia, demontării ei. Avem două probleme importante la care s-a referit petiționarul. În primul rând, lipsa de informații nu este nicio noutate, am văzut-o și mai devreme uh, cu studiul, există o problemă de informare și de uh, independență în contextul energiei nucleare. Avem primari, uh, avem cetățenii, avem uh, agenți economici și sociali care nu sunt informați în legătură cu ce se întâmplă în domeniul nuclear, care este o mare gaură neagră de a transparenței de la din prima zi existenței sale. Uh, Uh, avem o problemă gravă și multe lacune în privința gestionării deșeurilor. Spania se pare că nu uh, răspund, nu respectă directivele nu respectă directivele europene referitoare la depozitarea temporală temporară și de, uh, depozitarea centralizată. Deci eu cred că trebuie să rămână deschisă această petiție, trebuie să solicităm informații autorităților să le trimitem o scrisoare, să întrebăm ce se întâmplă cu dezmembrarea acestor centrale și uh, sprijin întru totul comentariile făcute aici. Cred că a sosit momentul uh, ca uh, comuna uh, de lângă Burgos să se bucură de o dezvoltare durabilă, nu ca în uh, ultimii ani și să nu se treacă de la nuclear la cariere uh, și la fracking, să aibă în sfârșit energie curată. Sper să trimitem o scrisoare legată de încălcările care se fac în cazul centralei nucleare din Garonia. Mulțumesc, doamna Albiol are cuvântul. Mulțumesc. De câte ori ne... Decía que la verdad es que cada vez que nos acercamos... De câte ori uh, ne ocupăm, ne apropiem de sectorul energetic în Spania, vedem că este constantă, uh, sunt constante regulile, nu se informează oamenii și este o lipsă constantă de transparență. Vom vedea acest lucru și cu deșeurile din Palomares și cu depozitul din Cabril și uh, am văzut-o și în această dimineață când am vorbit despre depozitele de uh, gaz natural pe care vor să le facă în subsolul parcului Doniana. Uh, toate uh, chestiunile legate de energie în Spania uh, plana- sunt uh, într-o totală dezinformare și nereguli permanente. Uh, presupunem că, printre altele, acest lucru se datorează sistemului de porți uh, rotative despre care vorbea uh, petiționarul. E vorba despre în altele funcții din guvern și din uh, Partidul Popular și Socialist, printre care și uh, Uh, miniștri și secretari de stat care fie au fost, fie sunt uh, în Consiliul de Administrație al uh, întreprinderilor energetice. Se pune pe primul plan beneficiul economic al întreprinderilor energetice înainte de beneficiul general. E vorba de subiecte sensibile, delicate pentru sănătatea oamenilor și a mediului. Trebuie să fim foarte stricți Uh, pentru impunerea respectării directivelor europene și tratatului Euratom. Credem de aceea că această petiție trebuie să rămână deschisă și considerăm și cerem Comisiei Europene să fie foarte atentă, să urmărească cu atenție procesul de uh, demontare a centralei din Garonia, în modul în care se gestionează rezidurile nucleare și modul în care se tratează neregulile. Este competența statului uh, spaniol uh, dezafectarea Uh, centralei, dar este și răspunderea și competența Comisiei Europene să se asigure că se respectă legislația europeană, că se respectă directivele, că se respectă tratatul de Euratom și de aceea cerem Comisiei Europene să fie vigilentă de asemenea, am putea să propunem Comisiei PETI să trimită o misiune de uh, informare în Spania uh, pentru a se informa în legătură cu rezidurile nucleare și cu centralele nucleare. După această petiție vom avea încă două și vom avea și alte chestiuni legate de acest subiect. Sunt multe petiții în care au de-a face cu uh, sectorul energetic în Spania. Mulțumesc! Mulțumesc, Madame Valina. Mulțumesc, doamna Balina, are cuvânt. Nu? No? Uh, să Benito, please. Vale, muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Aveam uh, îndoiel dacă să intervin sau nu, spune domnul Benito, pentru că mm, cunosc uh, petiția, um, însă uh, cu siguranță petiționarul poate să explice lucrurile mai bine decât oricine. Uh, am dorit să intervin uh, ca urmare a răspunsului uh, venit din partea comisiei, pentru că mi-ar plăcea să cunosc mai bine cum stau lucrurile și să primesc mai multe informații. Știm că centrala nucleară din Garonia și-a oprit activitatea din 2012. De atunci au existat mai multe amenințări de redeschidere și presiunea socială a făcut însă să nu se întâmple acest lucru până când a fost închisă definitiv. Așadar, în această privință nu avem uh, dubii. Acum, în 2000 19, uh, centrala nucleară însă nu a fost încă dezafectată și se spunea că va începe acest lucru anul acesta, însă asta se tot spune de anul trecut. Ceea ce mi se pare grav uh, cu privire la această situație este faptul că dezmembrarea este planificată, însă contravine uh, dispozițiilor tratatului Euratom al Uniunii Europene, pentru că uh, nu este compania cea care se va ocupa de această dezafectare, ci aceasta va cădea în responsabilitatea statului. De aceea ne aflăm încă o dată în fața unui exemplu referitor la, uh, benefic- uh, la beneficii care rămân private, însă um, costurile sunt totdeauna suportate de bugetul public, ceea ce nu este bine. Mă întreb de ce Comisia Europeană nu dorește să adune mai multe informații cu privire la acest lucru și nu dorește să își exercite funcția sa de uh, gardian al tratatelor. Um, și doresc să închei pentru că Mie mi se pare că acest subiect este cât se poate de uh, serios. Comisia Europeană uh, promovează uh, programe de tranziție corectă, însă iată ne aflăm în fața unei situații de tranziție pentru că vorbim despre o regiune unde a existat o centrală nucleară care a, uh, fost în funcțiune, dar va fi dezafectată și trebuie să fie o tranziție corectă. Asta înseamnă că compania trebuie să fie cea care plătește pentru dezafectare. Și mi-ar plăcea să știu uh, câteva informații suplimentare din partea comisiei, dacă nu consideră că pot acționa sau cel puțin să solicite mai multe informații cu privire la această situație autorităților din Spania. Mulțumesc, Roza. Mulțumesc. Această centrală nucleară, care a fost înființată în anii 70 și a fost închisă în 2012, uh, văd că petiția este din 2016, e bine, în acel uh, an existau întrebări dacă nu cumva va fi pusă în uh, funcțiune din nou sau nu. Este clar acum că a fost închisă definitiv și termenele sunt respectate pentru că conform Um, informațiilor mele, uh, dezafectarea va, începe, dezafectarea va începe în semestrul al doilea din 2019. Este un proces laborios care va dura 10 ani, deci înțeleg că totul este respectat de fapt, iar Comisia supraveghează ca toate dispozițiile să fie uh, respectate, dispozițiile europene. Eu am încredere în Comisie, din acest motiv nu înțeleg foarte bine uh, de ce să o păstrăm deschisă, pentru că termenele sunt respectate și de asemenea legalitatea. Eu aș închide-o. Dacă la un moment dat uh, există ceva ce nu se face bine, atunci revenim și mm, facem o nouă plângere. Dar să ne plângem în eventualitatea că se va întâmpla ceva, nu prea mi se pare normal. Comisia spune că totul este respectat, termenele sunt respectate. Ei bine, eu aș închide această petiție pentru că nu văd nicio încălcare. Dacă ar fi să se întâmple așa, atunci ar trebui să uh, ne aplecăm atunci din nou asupra ei. Dar eu cred că ar trebui să o închidem. Aceasta este părerea mea. Președintele. I think I can make resume. Da, cred că pot să fac un rezumat în trei puncte. and possible to send a letter to Spanish cred că este posibil și necesar să trimitem o scrisoare autorităților din Spania să solicităm informații suplimentare. În al doilea rând, e necesar și ar fi util să repetăm acest exercițiu și vis-a-vis -vis de Comisia Europeană, să solicităm mai multe informații pe această chestiune, după care există cele două recomandări posibile, să ținem deschisă sau să închidem această petiție. Și vom decide prin vot. Cine susține după ce vom face acești, acești doi pași. Cine stă pentru a păstra deschisă această petiție? Un, două, trei voturi. Cine susține să închidem această petiție? Două. Și În asemenea cazuri, cred că votul uh, exprimat de președinte este cel decisiv și eu am votat să închidem. Deci va fi închisă. Vă mulțumesc. Două minute. Aveți la dispoziție două minute. Mulțumesc. Este păcat că închideți această petiție. Este într-adevăr păcat. Observ însă că dezinformarea ajunge chiar până la Comisia de Petiții și că însăși doamna eurodeputat uh, consideră că termenele sunt respectate. Observ că nu beneficiați de suficiente informații. Tocmai acum, uh, în Garonia, uh, se presupune că a fost că compania care a exploatat uh, centrala se ocupă de tot ceea ce trebuie și că tratatul Euratom uh, spune că compania care înființează o uh, instalație nucleară, fie că este vorba de depozit sau centrală, e bine, aceea este cea care trebuie să exploateze instalația respectivă și să o dezafecteze. Iar în acest caz, Azi Ati, uh, Nuclenor sunt cei care au înființat această centrală, dar uh, statul este cel care trebuie să plătească pentru dezafectare, ceea ce este foarte clar. Și nici termenele nu sunt respectate pentru că vorbim despre uh, cinci depozite care, uh, în care să fie depozitate deșeurile radioactive, cinci uh, depozite uh, în care uh, prin care se încercă, de fapt, repunerea în funcțiune a acestei centrale. Niciodată nu a existat o licitație publică, de aceea nu se poate începe cu dezafectarea în următorul semestru al acestei centrale de la Garonia, pentru că încă nu pot scoate combustibilul din reactor, nu au uh, containerele pentru a depozita deșeurile radioactive. Așadar, observ că vă lipsesc foarte multe informații. Este păcat că ați închis această petiție. Președintele. Vă mulțumesc. Am luat deja decizia. și o să vă trimitem informațiile pe care le vom primi din partea Comisiei Europene și din partea autorităților din Spania și dacă pe viitor aveți uh, impresia că lucrurile nu sunt în uh, ordine, aveți dreptul să reveniți cu această petiție. Intervenție privind regulamentul de procedură, vă rog. Da, mă rog. Si, e, eh, pido că, por favor... Solicit să se verifice dacă există quorumul necesar pentru a se realiza votul și dacă nu este așa, atunci acest subiect să fie transmis coordonatorilor. This is a higher level than the level este o chestiune care trebuie să fie decisă la un nivel mai înalt decât uh, cel al coordonatorilor. Yeah. Yeah, tu. Uh, you, you have right to... Aveți dreptul să redeschideți, să reveniți cu această petiție, dar decizia a fost luată la nivelul Comisiei pentru Petiții. Dar nu există quorum. Pentru a vota este nevoie de un quorum în sală. Dacă nu există quorum, atunci petiția trebuie transmisă mai departe la coordonatori. Într-o astfel de situație nu se întrunește quorum. Mai, și din păcate pentru noastră, votul meu contează de două ori în această situație. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum trecem la petiția 0665 uh, bară 2017 și petiția 0198 bară 2018. Din nou, două petiții din uh, Spania privind decontaminarea solurilor din Palomare, Spania. Am înțeles că Jose Ignacio Dominique Martin Sanchez este prezent. Este adevărat, sunt... bine ați venit. văzut și vă dau cuvântul pentru 5 minute. Voy a hacer un resumen sobre lo que ha sucedido en Palomares. Eh, en el año 60. Mulțumesc, vă facem un rezumat. În anul 1966, două avioane americane s-au ciocnit uh, deasupra orașului Palomares și 9 uh, kg de plutoniu au fost eliberate în spațiu, care au uh, fost răspândite în zona respectivă. Americanii de Nord au inițiat o curățare, o ecologizare fictivă și cele 9 kg de plutoniu au rămas acolo. Doar 270 de grame au fost duse în uh, Statele Unite, restul uh, cantității a rămas uh, răspândită în zonă. Pentru a începe ecologizarea, au acoperit plutoniul care fusese răspândit în diferite zone și pe acesta l-au acoperit cu pământ, astfel încât plutoniul a fost îngropat la 20 de centimetri pe o suprafață foarte mare în zona respectivă. De asemenea, au construit două fose enorme, una de 3000 de metri cubi și acolo au îngropat plutoniul și materialul radioactiv. Au uh, construit încă o altă fosă de 1000 de metri cubi și acolo au îngropat de asemenea material radioactiv. Aceste fose uh, sunt în continuare acolo. Este pur și simplu un cimitir nuclear clandestin care nu este semnalizat. Acolo s-au cultivat produse uh, și legume și fructe care au fost exportate către nordul Europei, către această zonă pentru că, um, iată, guvernul Franco a ajuns la un acord cu Statele Unite de a înșela opinia publică și populația din Palomares, spunând că nu um, mai rămânea niciun rest de material radioactiv în zona respectivă, deși știau foarte bine că erau îngropate acele deșeuri radioactive în fostele respective, respectiv la 20 de centimetri sub pământ. S-a întâmplat uh, la fel ca în anul, 1960, când vântul uh, a răspândit uh, particulele radioactive în toată zona, iar cei care au trecut prin zona respectivă au inhalat plutoniul sau pur și simplu le-au luat pe încălțările lor. Um, Guvernul Franco și cel al Statelor Unite au plănuit să supună Palomares unui studiu științific, adică să-i utilizeze drept cobai pe locuitorii din Palomares pentru a experimenta efectele plutoniului asupra ființelor umane, asupra um, plantelor și uh, animalelor și asupra mediului înconjurător la modul general. Au făcut acest lucru până în anul 2003. Au experimentat cu ființe umane, iar agricultorii și proprietarii terenurilor, crezând că nu există urme de plutoniu, și-au văzut de treaba lor, respectiv plutoniul care era îngropat la 20 de centimetri, acesta a fost ridicat și în felul acesta um, s-au creat nori de pulbere radioactivă sub care ei uh, lucrau. Iar Consiliul de Securitate Nucleară a luat notă de uh, creșterea radioactivității în aer și existau studii și există în continuare, sunt publicate, care uh, arătau care sunt efectele acestei creșteri a radioactivității ca urmare a activității agricole. Inclusiv s-a ajuns să se facă comparații cu Cernobâlul. Ce, ce se întâmplă este că la Cernobâl uh, nu s-au uh, utilizat ființe umane precum cobai, iar experimentul, experimentele de la Cernobâl au fost făcute în laborator. Pe când la Palomares, aceste experimente au fost făcute pe oameni și rezultatele sunt uh, publicate. Așa s-a întâmplat până în 2003. Uh, nu din motive de moralitate, s-a decis ecologizarea terenului. Motivele pentru care s-a decis acest lucru, pentru care s-a decis începerea ecologizării a fost bula imobiliară, pentru că terenurile erau clasificate ca fiind urbanizabile și um, dezvoltatorii au uh, dorit să exploateze terenurile și încă o dată au răscolit plutoniul și au ajuns uh, în apropierea fosei de 3000 de metri cubi, uh, pe care au fost de asemenea aproape să o răscolească. Din 2003 s-a elaborat un plan care a început în anul 2010. Consiliul de Securitate Nucleară a aprobat așadar un plan magnific de uh, ecologizare, de curățare ca, și se vorbea despre 50.000 de uh, metri cubi care să fie uh, duși, uh, transferați către Statele Unite. S-a redus uh, volumul acest plan din uh, 2010, aprobat de Consiliul uh, pentru securitate nucleară avea și avizul Comisiei Europene, pentru că aceasta a transmis un grup de experți în 2010 și au uh, dat un aviz pozitiv acestui plan. Dar ce s-a întâmplat? Departamentul de Energie al Statelor Unite a uh, considerat că acel volum era mult prea mare pentru a fi depozitat. A uh, transmis un document care este secret și în loc de ecologizarea a 50.000 uh, de metri cubi, s-a uh, ajuns la concluzia că vor fi ecologizați 28.000 de metri cubi. Uh, acest lucru contravine unui acord al Comisiei Europene care își dăduse avizul în 2010. Totul s-a întâmplat ulterior în 2015. S-a început curățarea acestei suprafațe, suprafețe. S-a uh, semnat de asemenea un acord faimos uh, între uh, autoritățile spaniole și Statele Unite, Departamentul de Stat uh, din America de Nord și Guvernul spaniol. Acest acord nu numai că nu se va uh, duce la bun sfârșit, pentru că administrația lui Trump a spus că nu va face acest lucru, dar uh, sunt ecologizate, uh, ecologizați doar 28.000 de metri pătrați, uh, deci o zonă mult mai mică decât fusese convenită inițial. Noi solicităm așadar să se uh, trimită din nou o echipă de experți la fața locului care să constate că toate normele privind siguranța nucleară uh, sunt încălcate, și cele europene și cele uh, naționale. Și cu aceasta închei uh, discursul și dau cuvântul uh, colegului meu. Bună seara. Bună seara de 53 de ani în Palomare se trăiește uh, la, în condiții de radioactivitate. Care este motivul posibil? Pentru că se află în sud-estul Spaniei, la 525 de kilometri de locul în care se au deciziile. Nu întâmplător, din cele șase zone contaminate radioactiv în Spania, 5 au fost uh, se localizează în periferia peninsulară. După cum știți cu toții, uh, accidentul uh, de la Palomare s-a întâmplat în timpul războiului rece. Cam 10 kg de combustibil nuclear format din plutoniu 239 s-au uh, împrăștiat în zona Palomares. Până la Cernobâl, care s-a petrecut la 20 de ani după acest eveniment, eveniment se, uh, este clasificat ca cel mai mare accident din uh, perioada nucleară. Vă amintim că a fost pentru prima dată când o bombă cu hidrogen a căzut Uh, asupra unei uh, zone populate după Hiroshima și uh, Nagasaki. În zona 0 din februarie 1966 se definește comportamentul țării hegemonice asupra unei țări pe care o traversa și care trecea prin dictatură. Iar aceasta este zona 0, 235 uh, de hectare, um, care de fapt era mult mai mare, um, sau uh, una dintre parcelele cele mai importante este alăturată, vă vom arăta imediat. Uh, această parcelă nu a fost inclusă pentru că nu au dorit să facă efortul decontaminării acelei zone și nu a fost inclusă în, în zona zero. Așa cum a explicat uh, companie, uh, colegul meu, uh, după ce am intrat în anul 2000, se pare că s-a predat ștafeta generațională. S-a schimbat atitudinea față de Palomares, deși se află la 525 de kilometri de locul în care trăiesc familiile celor care au decizii în Spania. Uh, Acum uh, se creează o nouă coloană vertebrală a unei posibile ecologizare a zonei. Acest uh, criteriu radiologic se bazează doar uh, um, asupra uh, cantității uh, permisă pe an pentru persoane. Un miliserv serv, serv pe an această cantitate a fost verificată și cu comisia care, în baza articolului 35 al tratatului Euratom, a făcut uh, un planul de reabilitare al Apalomares. Lomares. Noul studiu confirmă că inventarul radiologic uh, um, pe care nu l-au luat nici americanii și nici zone, nici vânturile puternice și nici ploile torențiale care cad des în această zonă. Deci din uh, această zonă rămân patru parcele cu niveluri înalte de uh, radioactivitate. Acestea au fost uh, semnalate doar începând cu anul 2008, deci 40 de ani au trecut și oamenii au cultivat acolo și au traversat acele zone fără să-i anunțe nimeni. Deci e vorba de o zonă, zona 3, care se află chiar în centrul uh, satului. Acum uh, a apărut și zona 6, unde sunt controversele cele mai mari, pentru că afectează munții. Această zonă în uh, acordul Ker Margaio din octombrie 2015 Uh, rămâne cu un milisierver, deci criteriul radiologic uh, stabilit. Însă, în această zonă 6, care este o zonă montană, va rămâne o cantitate de 400 de ori mai mare. 400% este cantitatea uh, de um, radioactivitate permisă în această zonă de munte. Este vorba de o zonă cu un viitor turistic foarte important, are o mică plajă, un litoral foarte frumos și pentru că așa ne impune țara hegemonică, aceste 21 de hectare de zonă montană vor rămâne în continuare, ar trebui să rămână de fapt în interiorul unui gard, pentru că sunt valori radiologice de patru ori mai mare decât cele permise de Consiliul de Securitate Nucleară. Deci, uh, iar acest Consiliu de Securitate Nucleară n-a avut nicio problemă să se contrazică și să aprobe propunerea americanilor. La început, uh, în principiu, va fi o restricție parțială, deci va rămâne gard acolo, însă crește uh, concentrația de americiu 241 din motive pe care nu vreau să le detaliez acum. Istoria se repetă, iar stigmatul social și mai ales economic de care suferă Palomares uh, de atâția ani se va prelungi timp de 432 de ani pentru că atâta durează ca AM241 să dispară, să se absorbă în mediu. Deci sunt patru zone uh, limitate și uh, e, ar fi avut un viitor promițător dacă n-ar fi rămas afectate atât turistul cât și economia în aceste zone. Mulțumesc! Vă mulțumesc, dau din nou cuvântul reprezentantei Comisiei Europene. Vă mulțumesc din nou pentru că îmi dați cuvântul. Aș dori să mulțumesc și petiționarilor pentru prezentările lor exhaustive pe marginea subiectului uh, Palomares. În primul rând, Comisia ar dori să insiste mm, asupra faptului că înțelege cu totul preocupările cetățenilor spanioli vis-a-vis de Palomares și uh, Um, discută în, în continuare cu autoritățile din Spania această chestiune. În ceea ce privește cererea lor de a organiza o misiune de verificare la fața locului în Panorames, există articolul 35 din tratatul Euratom care poate fi temeiul unei asemenea misiuni de verificare și uh, vă pot informa că intenționăm ca în prima jumătate a acestui an să organizăm o asemenea misiune de verificare. Această misiune va verifica și implementarea uh, recomandărilor făcute cu ocazia ultimei uh, misiuni organizate la fața locului în anul 2010. În același timp, trebuie să recunoaștem că până astăzi Uh, Spania și Statele Unite ale Americii nu au încheiat acest acord obligatoriu de reabilitare a zonei uh, Palomares, așa cum uh, declarasele în anul 2015, ocazie în care ambele guverne declaraseră că doresc să colaboreze pentru reabilitarea completă a acelei zone, inclusiv transportul materialului radioactiv în Statele Unite ale Americii. Drept urmare, încă nu a fost adoptat uh, planul definitiv de reabilitare a zonei Palomares. Comisia Europeană vă va, vă va informa în urma efectuării acestei misiuni de monitorizare în temeiul articolului 35 din tratatul Eurotom, uh, ceea ce foarte probabil uh, se va întâmpla, deci această informare va veni în a doua jumătate a acestui an. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Doamna Albiol, vă rog. Gracias. Mulțumesc. Nu știu dacă mai are vreun rost să dezbatem. Dacă la sfârșit vom vota când suntem șase deputați în sală, din, doar de la trei grupuri uh, politice, uh, fără uh, să se întrunească quorumul și să se voteze cum dorește președintele și fără să se țină cont de ce spune președintele. Așa ceva nu s-a mai văzut la Comisia PETI. Dar mă rog, eu uh, vreau să le mulțumesc uh, petiționarilor pentru că au uh, adus subiectul pe masa Parlamentului European. Este cât se poate declar că această declarație din 2015 a fost una goală, fără niciun fel de dorință reală de a aborda problema. Ce se întâmplă acum este că autoritățile spaniole și europene, de altfel, îi lasă uh, neprotejați pe oamenii care de 53 de oameni tot așteaptă să se ecologizeze zona și să se abiliteze. Nu doar că vă jucați cu uh, dreptul populației la sănătate, dar și cu dezvoltarea, uh, este în joc și dezvoltarea economică a zonei și se încalcă dreptul la informare. Cred că trebuie să rămână deschisă această petiție. Cred că Comisia Europeană trebuie să continue eforturile de verificare a situației. Credem că este important faptul că se va face misiunea în uh, primul trimestru al anului în curs, deci cred că deja ar trebui să existe o dată fixată pentru această misiune. Ar fi foarte interesant, ar fi grozav să ne anunțați care este acea dată uh, la care se va petrece misiunea. Este important uh, să se aplice articolul 35 din statul Euratom, Euratom să-l aplice comisia, să-i dea curs pentru că nu mai putem aștepta încă și mai mult timp să se soluționeze această problemă. Oricum, înțelegem că Comisia PETI uh, ar trebui să solicite Guvernului Spaniei un plan detaliat cu măsuri concrete și cu un termen de uh, realizare a ecologizării uh, zonei și a reabilitării ei. Domnul Marcelesi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc petiționarilor pentru că au venit aici, pentru a vorbit despre o situație scandaloasă din punct de vedere sanitar și din punct de vedere al contaminării nucleare, dar și geopolitic. Trebuie să înțelegem lucrurile bine, uh, pentru că uh, nu este normal să nu existe un program clar uh, conform căreia să se rezolve această situație. După 53 de ani această petiție trebuie să rămână deschisă dintr-un nivel minim de respect față de petiționari, măcar până când Comisia Europeană merge la locul faptei să verifice ce se întâmplă și după aceea să luăm o decizie și să vedem ce avem aici, pentru că suntem conștienți de gravitatea realității din Palomares. Și încă o chestiune de procedură mi se pare foarte grav ce s-a întâmplat la votul anterior, pe care eu nu-l consider valid. Regulile sunt foarte clare. Regula 17168 al Parlamentului European în, în, cu uh, uh, regula 209 care trebuie că trebuie să se uh, cu vorumul. uh, um, eram doar 6, nu 12, cât sunt necesar pentru quorum. Nici acum nu este quorum și conform îndrumările Comisiei noastre în 2015 la punctul 11, dacă, se spune că dacă nu uh, există quorum, trebuie să se voteze la coordonatori. Garonia uh, nu, este o, nu s-a votat valid la Garonia, uh, trebuie să ajungem la compromis la, la, la scuzați-mă, la coordonatori și acolo trebuie să întâlnească quorumul și dacă nu, se rezolve situația prin compromis. Mulțumesc! Voi cere secretariatului să se decidă acest lucru la următoarea reuniune a coordonatorilor. Sunteți de acord? Bine. Continuăm discuția. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, agradezco. Mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc uh, petiționarilor. Nu cunosc uh, în detaliu ce s-a întâmplat la Palomares, însă sunt puțini oameni din Spania care nu uh, sunt conștiente de gravitatea acestui accident. Cei care suntem uh, de o vârstă ne amintim uh, foarte bine eu sunt din Andaluzia. Almeria este în Andaluzia, dacă nu știți. Uh, desigur, riscul nu a fost gestionat cum trebuie uh, de niciun guvern din această perioadă, așa cum a spus și petiționarul. E vorba de nivelul statal, nu de nivel uh, regional, dar nici la nivel regional nu s-a făcut nimic la nivelul guvernului regional. Însă, dincolo de ce s-a întâmplat uh, acolo, noi aici vorbim despre viețile oamenilor, vorbim despre agricultură, despre toate lucrurile care s-au făcut fără să fie conștienți de pericolul existent. Deci, uh, cred că vizita, misiunea Comisiei Europene este bună dacă ea va fi utilă pentru ușurarea situației uh, populației de acolo și dacă va duce la o atenuare a nivelului de contaminare acolo, întotdeauna vom fi pentru realizarea acestei misiuni. Rosa, ai cuvântul. Da. Cred că putem să fim de acord uh, în privința lorilor de toate de măsuri posibile pentru a salva situația din Palamares, pentru că zona a fost stigmatizată, e adevărat, multe sectoare, agricultura, turismul au fost afectate. Și sunt de acord cu propunerea uh, raportorilor cu o singură cu o singură precizare. În democrație câștigă majoritatea, chiar dacă nu uh, uh, este partidul tău majoritar. Aici avem uh, obligația de a fi prezenți toți, pentru că noi lucrăm. Grupul meu a încercat să fie prezent, noi suntem nou, am încercat să venim toți. Aici jum, jumătate din grupurile politice lipsesc. Jum, lipsa de respect nu are Partidul Popular. Cei care nu sunt aici dau dovadă de lipsă de respect. Cei care trebuie să fie aici nu sunt. E, ce să facem? Nu putem vota pentru că ei nu sunt? Nu, trebuie să fie respectați cei care sunt. Uh, Uh, prezenție. Eu am uh, un băiat care e bolnăvior astăzi și totuși sunt aici. Respectul față de petiționari uh, îl arătăm noi, cei care suntem prezenți. Thank you, Mr. Chairman. Well, I think it's obvious what we have to do. We have... Domnul Valesa. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este evident ce trebuie să facem. Trebuie să primim concluziile grup, vizitei de monitorizare organizată de Comisia Europeană, după care vom putea înțelege ce trebuie să facem. Însă, foarte probabil, acest lucru se va întâmpla în viitorul mandat legislativ, pentru că am înțeles că aceste concluzii ne vor fi prezentate în a doua jumătate a acestui an. Și sper că viitorii membri ai uh, comisiei noastre vor da dovadă de o prezență mai mare decât colegii noștri. Președintele, mulțumesc. Se pare că există un consens în rândul nostru. O să păstrăm deschis această discuție în așteptarea rezultatelor uh, vizite organizate de Comisia Europeană. Toată lumea e de acord? Da? Vă rog, vă dau cuvântul pentru două minute. Mulțumesc pentru apoi. Mulțumesc pentru susținerea acestei petiții. Uh, voiam să spun că, de fapt, ceea ce propunem, uh, nu numai la nivel politic, ci și inclusiv la nivel juridic, pentru că am uh, înaintat o solicitare și la nivelul um, instanței naționale, dorim ca acești 50.000 de metri cubi să nu fie uh, depozitați numai temporar, ă, să nu fie depozitați temporar. Dorim să se găsească un uh, cimitir definitiv în Statele Unite, dar să nu uh, se tergiverseze această activitate. Trebuie să aibă loc activitatea de ecologizare și apoi să se negocieze termenii cu privire la depozitul definitiv. Iar uh, toată această secretomanie, planul pe care noi îl uh, susținem și uh, ceea ce am făcut și la nivel național, el nu este un plan secret. Îl susținem încă din 2010. Nu știu de ce se uh, tot vorbește despre el ca fiind secret. Mi-au fost negate anumite probe spunându-se că este totul confidențial. Um, nu este nimic secret. Nu este secret nici acordul din 2015. Palomares, noi cei care locuim acolo, um, Știm că uh, sunt documente care au fost declasificate în uh, Statele Unite și că ar trebui să fie disponibile public. Și pentru a încheia, acest caz este unul foarte grav. Copiii trec în acest moment uh, pe străzile respective și vorbim despre 62.000 de uh, becherele uh, um, care sunt contaminați și ei iau aceste urme de plutoniu și le duc cu ei acasă. Vă mulțumesc. Eu solamente necesită un minut. Solicit și eu un minut. Din punctul meu de vedere, din 1966, uh, încoace, de fiecare dată când citesc uh, articolul 35 din tratatul Euratom, niciodată nu cred că uh, au fost respectate dispozițiile acestuia. Pentru că dacă s-ar fi întâmplat așa, nu am fi ajuns în situația aceasta uh, să avem uh, un astfel de inventar radioactiv ca în prezent nicio, uh, niciodată nu a fost respectat și cred că ar trebui să se respecte acest lucru, să se verifice dacă s-a respectat, pentru că altfel nu am fi avut această contaminare, fie că ar fi existat uh, americanii de nord și ar fi fost implicați, fie că nu. Deci, de atâta amar de vreme, uh, se întâmplă același lucru. Sunt persoane care iau uh, decizii uh, la o distanță foarte mare de noi și ale căror uh, priorități, bineînțeles, că nu sunt cele care vizează sănătatea și integritatea mediului din Spania. I open the petition. Președintele, mulțumesc și acum trecem la următoarea petiție, 327 uh, uh, din 2018. Uh, este vorba despre o um, petiție a lui Perez Gallardo de cetățenie spaniolă privind instalația de eliminare a deșeurilor radioactive. Îl salut pe petiționar și îi dau cuvântul. Mulțumesc uh, Comisiei de Petiții pentru că uh, a permis prezentarea acestei petiții. În 18 iulie 2018 se a vorbit despre problematica uh, cimitirului de deșeuri nucleare de la El Cadril și aș vrea să prezint situația Comisiei Europene, precum și consecințele pentru o populație din zonă. Spun acest lucru pentru că se vorbește despre um, transferul deșeurilor și uh, comunitatea de, uh, din Andalusia și din Extremadura este uh, afectată. Sunt implicate multe organizații, Izquierda Unida, Podemos, uh, ECO, ADNEX, uh, și multe alte adunări uh, din domeniul ecologic din zonă. Și acum aș vrea să vă prezint uh, situația și uh, ceea ce dorim. Una dintre principalele probleme ale energiei nucleare uh, sunt aceste deșeuri radioactive. Ele sunt de foarte multă vreme aici și nu s-a găsit încă o soluție tehnică. Um, aceste uh, deșeuri radioactive Uh, sunt, uh, au în continuare o activitate uh, radiologică. Ele nu sunt exclusiv deșeuri radioactive. 95% dintre aceste deșeuri cu activitate radioactivă își continuă această activitate. Este vorba despre o generație de reziduri care uh, provin din activități medicale sau industriale. Nu trebuie să ne opunem uh, apariției astfel de reziduri, însă nu putem să spunem același lucru de rezidurile care sunt produse de centralele nucleare, care reprezintă 95% din totalul de reziduri. Cele cu activitate scăzută și medie nu sunt atât de durabile precum cele cu radioactivitate înaltă. Uh, Și acestea afectează foarte puternic mediul înconjurător. Aceste reziduri se uh, depozitează în Spania în depozite mm, temporare uh, centralizate din El Cabril. Este vorba despre Andalusia, regiunea Cordoba. Acestea sunt uh, depozitate, aici sunt depozitate reziduri cu activitate limitată, cu o viață medie de 30 de ani, dar care trebuie înmulțită cu 10, pentru că numai așa putem să ne imaginăm valoarea la care ajung. După cum putem observa, aceste exigențe nu au fost uh, respectate niciodată de către companii. Uh, statul spaniol, companiile care sunt uh, responsabile de gestiona, gestiunea acestor deșeuri nu și-au făcut niciodată treaba cum trebuie. El Faberil a fost ales ca fiind acest depozit de deșeuri, dar există o serie de probleme, toate pornesc de la nivel politic au fost depozitate reziduri care proveneau uh, din uzul medical și industrial la El Cabri. Primele reziduri nucleare au fost depozitate în 1971 și proveneau uh, uh, din utilizarea lor de către armată s-a aflat acest lucru și atunci uh, organizațiile ecologiste au dus o luptă pentru a um, se uh, împotrivi acestui lucru. Au câștigat această bătălie în 2002, iar în 2006 um, au uh, obținut o sentință favorabilă din partea Tribunalului de Contencios Administrativ de la Madrid și s-a vorbit despre dezafectarea depozitului de la El Cabril. Această sentință care a fost dată de Tribunalul Suprem uh, se referea la um, faptul că depozitul de reziduri cu radioactivitate um, scăzută și medie era uh, ilegal. În 1900 uh, 92 um, s-a mărit depozitul care a crescut astfel de 10 ori. A explicar que ha habido una época de una evidente falta de transparencia y de muchos problemas. Au apărut foarte multe probleme uh, de-a lungul timpului această amplasare este cât se poate de inadecvată, pentru că este foarte departe de orice instalație nucleară radioactivă, ceea ce înseamnă că transferul uh, este unul foarte uh, anevoios, astfel încât um, aceste reziduri uh, parcurg un drum foarte lung de unde sunt produse până, când, uh, până unde sunt depozitate. De asemenea, uh, sunt amplasate, depozitele sunt amplasate în apropierea unui sit Natura 2000, care este foarte important. O altă problemă importantă este lipsa de securitate. Dacă apare o scurgere cât de mică, bineînțeles că nu trebuie să um, subapreciem riscurile. Crește de asemenea probabilitatea uh, numărului de accidente, pentru că distanța de la instalația nucleare până la El Cabril este foarte mare. Au existat accidente și în ultima vreme, unul dintre cele mai importante în 89, solul a fost contaminat foarte puternic. Au existat de asemenea incidente ca urmare a incendiilor care au fost provocate de sistemul, iar sistemul de protecție împotriva incendiilor nu a reușit să le oprească, inclusiv uh, um, acest depozit a fost inundat chiar și în uh, sectoarele unde erau depozitate deșeurile radioactive. De asemenea, a fost detectat de recent uh, o scurgere de uh, apă. Se consideră că apa uh, care provenea de apra, apa pluvială nu putea să ajungă în zona respectivă, arată că a existat o astfel de scurgere, deci sistemul uh, nu era bine etanșeizat. El Cabril a ajuns acum la 80% din capacitatea sa au fost dezafectate până acum numai două din cele 10 centrale nucleare din Spania. Este cât se poate de clar că nu este locul potrivit pentru a fi aduse aici toate deșeurile uh, radioactive. În aceste condiții, nu are niciun sens ca acest uh, cimitir de reziduri nucleare să fie uh, extins. Eu uh, solicit închiderea acestuia astfel încât uh, problema să fie uh, păstrată la un minim acceptabil. Uh, iar uh, toate acele reziduri care sunt aduse la el Elcabil fără niciun fel de autorizație ar trebui să fie uh, oprite. Uh, nu există niciun fel de beneficiu economic sau mediu-ambiental pentru zona respectivă. În această zonă lipsește industria, de asemenea creșterea economică este o dovadă în plus a problemelor care apar în zonă există un calendar al dezafectărilor centralelor nucleare în uh, Spania și cred că ar trebui să se găsească în acest context uh, locul potrivit pentru depozitarea deșeurilor uh, nucleare care provin de la centralele nucleare dezafectate zona în care sunt instalate aceste depozite trebuie studiată ținând cont de parametrii de mediu, de activitatea seismică din zonă și așa mai departe. Este foarte important să se deschidă o dezbatere în societatea spaniolă pe acest subiect Petiția noastră uh, dorește să deschidă acest subiect, să îl aducă în discuție în Spania, pentru că noi ne dorim uh, o Spanie curată și sigură. De aceea vă rog să veniți în vizită la fața locului pentru a vedea cum stau lucrurile. Invităm o delegație uh, a Parlamentului European și a membrilor Comisiei Euro și uh, a membrilor Comisiei Europene pentru a vedea care este situația la uh, fața locului uh, ne-ar face plăcere ca Comisia să își exercite puterea în acest sens. Autoritățile spaniole nu uh, respectă legislația europeană în ceea ce privește participarea publică și transparența, gestiunea uh, deșeurilor radioactive periculoase și protecția mediului înconjurător. Este foarte important să se facă studii de impact ale proiectelor. Guvernul central este opac cu privire la informații și um, la tot ceea ce privește depozitarea deșeurilor cu radioactivitate puternică care provin uh, de la centrala uh, de la Burgos uh, și care ajung la El Cabril sau de la alte centrale nucleare din Spania. De asemenea, operațiunile de transport sunt foarte anevoioase și alte norme comunitare sunt încălcate, cele referitoare la gestiunea deșeurilor radioactive, de exemplu. Acestea sunt transferate și depozitate Uh, deși uh, clasificarea lor nu este adecvată cu clasificarea celor care pot fi uh, depozitate acolo, cum ar fi cele 10 kg de uraniu care provin de la o fabrică din Salamanca care nu îndeplinesc criteriile de securitate pentru a fi depozitate în depozitul respectiv. Documentația necesară nu corespunde nici ea cu dispozițiile în vigoare. Pentru a încheia, Um, am venit în fața acestei comisii solicitând uh, să intervină pentru uh, protecție, pentru că noi suntem afectați puternic de ceea ce se întâmplă în această zonă. Solicităm uh, guvernului spaniol și autorităților competente să ofere toate informațiile, astfel încât să știm ce tip de reziduri sunt transferate către El Cabril. În felul acesta, nu vor mai fi probleme. Vrem un nou studiu de impact care să țină cont de creșterea uh, activității în legătură cu depozitul în uh, această zonă uh, protejată din punct de vedere ecologic. Vă mulțumesc! Mulțumesc, dau din nou cuvântul reprezentantei Comisiei. Uh, thank you very much. Thank you, Mr. Gallardo. Mulțumesc, mulțumesc uh, și domnului Galardo. În primul rând, am dorit să uh, insistăm asupra faptului că înțelegem uh, preocupările pe care le au cetățenii Uniunii Europene privind modul în care sunt tratate deșeurile radioactive în Uniunea Europeană. După cum știți, gestionarea acestor uh, deșeuri este reglementată de directiva privind deșeurile, care cere statelor membre uh, să stabilească un cadru național de uh, reglementare și de organizare a modului în care sunt gestionate deșeurile nucleare. Spania, la fel ca și toate statele membre, trebuie să garanteze o corectă și adecvată transpunere a acestei uh, directive. În mod specific, această directivă cere fiecărui stat membru să stabilească un plan național privind gestionarea acestor uh, deșeuri Uh, privind combustibilul uzat nuclear și să uh, îl transmită Comisiei Europene. Am primit un asemenea plan din partea autorităților spaniole care conține uh, informații privind construirea unor uh, instalații pentru tratarea deșeurilor nucleare acum și pe viitor în El Cabril privind deșeurile nucleare ușor radioactive. În anul 2000 2019, autoritățile spaniole au trimis în plus Comisiei Europene un raport național privind implementarea acestei uh, directive. Un raport care a inclus informații privind tipul de deșeuri uh, radioactive care acum sunt depuse în instalația de la El Cabril. Existau și informații privind estimările uh, de viitor și privind aranjamentele de siguranță prevăzute și nu sunt uh, depuse deșeuri nucleare mm, cu o radioactivitate ridicată la, în instalația respectivă. Cu toate acestea, trebuie să notăm faptul că responsabilitatea uh, ultimă revine statelor membre care generează deșeurile respective. Drept urmare, autoritățile competente spaniole sunt cele responsabile pentru a se asigura că transferul deșeurilor nucleare la uh, Uh, El Cabril și depunerea lor acolo respectă toate, toate normele naționale privind uh, dezafectarea, transportarea și depunerea uh, deșeurilor nucleare. În plus, tratatul de la Euratom cere statelor membre să monitorizeze nivelul radioactivității în alimente, în soluri, în aer și așa mai departe și să transmită aceste informații Comisiei Europene. To monitoring facilities to verify Uh, their operation and efficiency. Și Comisia Europeană dispune de instrumentele necesare pentru a monitoriza aceste niveluri de radioactivitate. Și în fine, am dorit să mai adăugăm că construirea și modificarea instalației de la El Cabril a trecut prin procedura uh, completă a, a evaluării impactului asupra mediului înconjurător și autoritățile spaniole au ajuns la concluzia că modificarea acestei uh, Um, uh, aceste instalații nu va avea un impact uh, asupra mediului înconjurător în temeiul Naturei 2000 și a directivei privind habitatul uh, păsărilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, dau cuvântul colegilor. Doamna Albiol, vă rog. Gracias, presidente. Yo eh, veo que en esta... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să le mulțumesc petiționarilor. Văd că sunt trei elemente fundamentale în această petiție. În primul rând, respingerea majoritară uh, din partea populației pentru această instalație. Uh, doi, că uh, e vorba de o locație Natura 2000 cu o valoare înaltă naturală și într-o zonă de risc seismic, deci se încalcă principiul precauției. De asemenea, este o lipsă de informare, de transparență în privința de tipului de deșeuri care sunt depozitate în aceste instalații. În baza acestor trei elemente, Cred că Comisia PETI ar trebui să ceară mai multe informații autorităților spaniole și trebuie să rămână deschisă petiția până când primim informațiile solicitate și uh, până când le putem analiza. Mulțumesc! Thank you very much. Coleg Marcelez. Mulțumesc, domnul Marcelisi. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc și eu foarte mult petiționarilor și tuturor colectivelor sociale și politice care au sprijinit și care au adus până la Parlamentul European acest subiect. Uh, încă o dată, uh, când vorbim despre energia nucleară și industria uh, aceasta din Spania, ne confruntăm cu opacitate cu această lipsă de informare. Încă o dată ne izbim de această problemă, așa cum ne-am izbit și de ea și uh, uh, cu cazurile discutate anterior, Palomares, Garonia și așa mai departe. Nu putem lăsa lucrurile așa. Avem nevoie de mai multe informații. Vrem ca cetățenii să fie bine informați în legătură cu ce se întâmplă cu uh, energia nucleară. Comisia Europeană spune că s-au făcut corect studiile de impact asupra mediului în cazul El Cabril. Uh, avem uh, îndoieli în acest sens, așa cum avem îndoieli și în privința securității. Și securitatea e o chestiune fundamentală când vorbim despre energia nucleară. Lipsa de securitate în două sensuri, pentru că există un risc seismic, un lucru foarte grav, uh, pentru că există un potențial destructiv acolo enorm, și, doi, uh, problema transportului. Pentru cei care cunosc Spania, știu că e vorba de transportarea din uh, spre nord, spre sud. Cu cât uh, este mai departe, mai lung uh, traseul, cu atât este mai periculos pentru că lasă operațiune de transport. Deci trebuie să rămână deschisă această petiție în opinia mea și mi-ar plăcea să reluăm petiția Uh, după ce facem o vizită în Spania pentru toate problemele nucleare care ne-au fost semnalate prin petiții, pentru că considerăm că este necesar să abordăm această temă pentru că există o încălcare la nivel global a uh, directivei în Spania. Garonia, El Caril, Palomares ar trebui să facem o misiune cum trebuie, cu, toate, cu prezența tuturor grupurilor politice și cu toate condițiile de transparență respectate. Mulțumesc, doamna Ferragut stragut, Da, vreau să le mulțumesc uh, și eu petiționarilor. Uh, din partea Comisiei Europene am ascultat o intervenție. Una înseamnă să nu fim de acord să existe un depozit de deșeuri nucleare într-o zonă și altceva este să se respecte normativa. Nici mie nu mi-ar plăcea să am lângă casa mea un depozit de deșeuri nucleare. Asta e o problemă. Do- o altă problemă este modul în care se respectă normele de mediu, normele naturei, programului Natura 2000 și așa mai departe. Comisia a spus că se respectă uh, directiva privind deșeurile radioactive, că este aplicată corect, că guvernul spaniol și-a prezentat programul național privind deșeurile, că și uh, uh extinderile au fost notificate. Ultimul raport al guvernului Spaniei este din 2018. Indiferent de ce culoare politică este guvernul spaniol, uh, uh eu uh, știu că Comisia trebuie să vegheze la respectarea tratatelor, așa cum și Euratom trebuie să vegheze la respectarea securității, a mediului înconjurător, uh, Uh, și uh, ni se spune de la Comisia Europeană că se respectă cu scrupulozitate normele europene. Nu pot să nu mai am încredere uh, în Comisia Europeană, trebuie să-i cred pe cuvânt pentru că ei sunt cei care merg pe teren. Eu sunt deputată din Parlamentul Insulelor Baleare, Baleare și nu pot să contrazic comisia dacă dumneavoastră doriți să rămână deschisă petiția. Eu nu mă opun pentru că înțeleg de ce populația poate avea o neliniște în această privință. Da, putem cere informații, dar dacă informațiile uh, confirmă spusele comisiei, dacă nu ne aduce nimic legat în plus legat de uh, pericole de către siguranța publică, de mediul uh, înconjurător și așa mai departe, uh, dar doar așa ca să punem sub semnul întrebării uh, poziția Comisiei. Eu sunt sigură că Comisia Europeană nu este un organ politic, este unul tehnic. Aceste subiecte sunt sfinte. Eu nu am nicio problemă să păstrăm petiția deschisă. Grupul meu, uh, din nou, are majoritate, dar uh, dacă nu se găsesc argumente științifice împotriva concluziei Comisiei, aș închide petiția, dar deocamdată o păstrăm deschisă. Da, doamna Jimenez Beferil. Da, vreau și eu să uh, sprijin uh, ce a spus Rosa Estaras și uh, ce au spus ceilalți deputați. Cred că aici suntem de acord, vrem să păstrăm deschisă această petiție și să cerem mai multe informații. Diferența este că uh, noi am spus că nu punem sub semnul întrebării ce a spus Comisia, pentru că are rapoartele sale, dar uh, pentru că populația este neliniștită, uh, preocupată, cred că e corect să cerem mai multe informații pentru ca subiectul să rămână cât se poate de clar. Nu o să fiu eu cea care o să vă stea în cal. Mulțumesc. Mulțumesc, se pare că avem aici consens. Pe, petiția rămâne deschisă și vom uh, cere informații suplimentare. Domnule Gaiardo, aveți încă două minute pentru concluzii. În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru că rămâne deschisă petiția, cred că este foarte important. Legat de acest lucru, cred că este, s-a demonstrat că uh, opacitatea creării sitului ca El Caril arată că e o lipsă uh, flagrantă de, flagrantă uh, de transparență acolo. Este ilegal ce se întâmplă acolo și acest lucru este confirmat și de hotărâri judecătorești. Dincolo de faptul că e sau nu deschis această petiție, este fundamental să se facă o misiune la acel cimitir nuclear, să se evalueze în termen real ce se întâmplă acolo, pentru că s-a demonstrat că au avut loc accidente recente în uh, istoria El Cabril, că zona pune riscuri reale populației, transportul reprezintă un risc cât se poate de real și nu trebuie să uităm că acest transport se face pe șosele obișnuite Centralele nucleare se află la distanță foarte mare și transportul uh, pune, uh, expune la risc populații din zone foarte mari. Din, uh, se adaugă la acest lucru riscul seismic și faptul că e vorba de un parc natural. Considerăm că acest uh, cimitir nuclear a frânat uh, dezvoltarea economică și socială a provinciei Cordoba și a acelei zone din Sevilla faptul că în paralel uh, uh, s-a și uh, depopulat zona, uh, s-a continuat lipsa de creștere economică și trebuie să recunoaștem că foarte mulți oameni au părăsit zona din cauza acestui cimitir nuclear. Deci cerem să faceți acea misiune uh, care va adăuga la informațiile pe care guvernul spaniol trebuie să le furnizeze pentru că uh, trebuie să dovedească că respectă directiva pe care noi credem că nu o respectă și nu a respectat-o. Da, petiția rămâne deschisă, vom transmite o scrisoare da, uh, mulțumesc pentru invitație. Noi uh, acum nu putem face o misiune, poate că următoarea legislatură după alegerile europene va decide asupra solicitării dumneavoastră de organizarea unei misiuni. Mulțumesc foarte mult. Deschidem acum petiția 1498. E vorba de o petiție legată de uh, situația din Slovacia, din Verecunia, o problemă de poluare chimică a mediului înconjurător. Îi spun bun venit domnului Oroș. Aveți minu 5 minute cuvântul. Ur, kedves hölgyeim és uraim, én is egy eh, környezetvédelmi témával. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnul și domnilor. Aș dori și să vă duc în atenție o problemă legată de mediul înconjurător. Capitala Slovaciei, orașul Bratislava, cred că îl cunoașteți și la 10 km distanță veți găsi orașul Verecne sau Vracuna, unde trece un afluent al Dunării, pe unde trece un afluent al Dunării și în anii 80, în anii 90, o cantitate mare de deșeuri chimice a ajuns în uh, râul uh, respectiv în mod uh, ilegal ceea ce înseamnă că s-a creat o situație ilegală. Este vorba de 120.000 de metri uh, cubi afectați de produse fitosanitare, de reziduri de pesticide și așa mai departe. Substanțe care au fost îngropate la câțiva metri sub suprafața, sub suprafață în, diferit, în containere. Containere care cu anii au ruginit și problema cu care ne confruntăm acum este că lichidul din containerele uh, respective, reprezentat de substanțe chimice extrem de periculoase, um, ajunge încet încet în uh, pânza de apă freatică. Și această regiune este de fapt una din principalele surse de uh, apă proaspătă din Europa. Este vorba de o un pat de 150 de metri de pietriș, uh, o sursă de apă potabilă uh, proaspătă, care, din păcate, este contaminată acum. Această um, apă subterană se uh, mișcă mult mai încet decât la suprafață, dar uh, este în mișcare. Această poluare subterană uh, Uh, picătură cu picătură și încet încet se îndreaptă înspre sud și înspre est, ceea ce uh, nu face decât să polueze foarte multe fântâni, foarte multe izvoare din satele învecinate. Și aș dori să mulțumesc Comisiei pentru Petiții pentru că ați uh, acceptat petiția mea depusă anul trecut. De atunci au avut loc câteva evoluții pozitive, din fericire, pe care pot să vi le uh, uh, prezint. Ministerul a informat populația asupra acestei probleme în mai multe limbi, a fost organizată o, o achiziție publică care probabil nu va rezolva poluarea, dar va fi creat un fel de um, rezervor de ciment pentru a încerca să limiteze poluarea. Nu este o, este o soluție temporară, însă nu și va rezolva problemele uh, de viitor, dar nu va rezolva problema uh, moștenită în trecut, apa uh, din pânza freatică care este polu- poluată și care nu a fost curățată și aceasta este chestiunea pentru care este nevoie de pași ulterior și cu tot respectul, acesta este motivul pentru care v-aș ruga să păstrați această petiție deschisă, pentru că, din punctul meu de vedere, uh, Uniunea Europeană ar trebui să acorde o atenție specială acestei chestiuni. Rezolvarea acestei probleme va necesita o perioadă lungă de timp, poate chiar câteva decenii și, în mod evident, um, la guvernare se vor perinda mai multe guverne în această perioadă și va fi nevoie de presiune exercitată din partea Bruxellesului pentru ca Uh, comunitățile din uh, zona respectivă să se poată bucura de o apă potabilă uh, curată. Mm, alături de noi este doamna Marketa Benova din partea DGMV, care îi dau cuvântul. Aș dori să mulțumesc petiționarului pentru informarea care ne-a ținut-o Aș dori să vă spun care este situația actuală. În ultima comunicare a Comisiei din mai 2018, spuneam că autoritățile din Slovacia depun uh, efortul pentru a-și respecta obligațiile în temeiul directivei privind uh, uh, apa freatică. Raportul Comisiei privind uh, implementarea direct, uh, directivei cadru uh, pentru apă va fi publicată până la sfârșitul lunii februarie, deci în curând. Bazinul apei freatice din zona Vracunia este monitorizat și considerăm că este într-o stare bună și nu considerăm că este un bazin de apă freatică uh, uh, care se confruntă cu uh, anumite riscuri. Însă există în anumite puncte substanțe chimice identificate. Însă rezultatele punctelor de monitorizare sunt doar unul din criteriile luate în, în, în considerare. Deci bazinul respectiv este considerat Uh, a fi într-o situație bună, chiar dacă există asemenea substanțe chimice prelevate în anumite puncte. Nu am ajuns la concluzia că ar exista mm, inconsecvență din punctul de vedere al punerii aplicarea directivei cadru privind apa și din punct de vedere al directivei privind apa freatică, însă am monitorizat proiectul de mediere Știm că termenele limită prezentate inițial de autoritățile din Slovacia nu au fost respectate, chiar dacă pregătirea proiectului continuă și procedura EIA a fost demarată în februarie 2018 și a fost emisă o decizie de valoare negativă în uh, septembrie 2018. Uh, și în ciuda mai multor apeluri, acestea au fost a fost respinsă, însă există posibilitatea de a recurge la acțiuni în instanță. Comisia inițial a primit două plângeri privind deficiențele procedurii IEA și a evaluării uh, directivei cadru privind apa și petiționarii s-au plâns că legislația din Slovacia nu respectă directiva în cadrul privind apa. Vom evalua aceste uh, plângeri, vom vedea și dacă legislația este conformă sau nu, pentru că aceasta este una din prioritățile Comisiei. În concluzie, aș dori să spun că Comisia nu are competență pentru a supraveghea procesul de um, ecologizare a bazinului respectiv, dar uh, întotdeauna vom vegea respectarea um, directivei cadru pentru apă de către legislația slovacă. Mulțumesc, dorește cineva din colegii mai prezenți să intervină? <coughs> Deci veți continua să investigați acest, uh, uh, acest caz pentru că directiva cadru pentru apa este extrem de importantă și multe state, inclusiv țara din care provin eu, nu o respect, nu o respectă în totalitate și cred că este unul din cazurile în care Comisia chiar trebuie să se achită de rolul care îi revine de gardiana tratatelor. Vă mulțumesc. Președintele, desigur, mm, nu doar Comisia are responsabilități din acest punct de vedere, cât și uh, guvernele au asemenea responsabilități. Da, desigur, dar comisia trebuie să se asigură că guvernele respectă legea, deci vă rog să ascultați ce vă spun. Okay să Președintele, v-aș recomanda, dragi colegi, să păstrăm deschis această petiție, să transmitem o scrisoare autorităților din Slovacia, să le cerem să ne prezintă un, un uh, calendar concret uh, cu următorii pași preconizați. Și cred că este singura decizie pe care o putem lua astăzi. Domnule Oros, vă dau din nou cuvântul pentru un minut. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru decizia pe care a luat-o comisia dumneavoastră. Sorry. The next petition is for... Trecem la următoarea petiție 0443 din 2018 din partea lui Marco Giovanelli. Am înțeles că petiționarul nu este prezent. Deci o rog, o rog pe doamna Emma Zamora Escribano din partea DigiSante să ne prezinte poziția Comisiei Europene, vă rog. Buenas tardes y muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul chiar dacă nu este prezent uh, petiționarul. Voi prezenta câteva aspecte de natură juridică. După cum știți, articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene stabilește că statele membre vor ține cont într totul de cerințele legate de bunăstarea animalelor care sunt ființe sensibile. Acest articol nu este totuși aplicabil uh, zonelor în care Comisia nu are temei juridic pentru armonizarea condițiilor de bunăstare animală, așa cum uh, este cazul animalelor care fac obiectul acestei petiții, adică animalele de companie și uh, animalele um, um, maidaneze. Recai sobre los Estados miembros important. Aici uh, competența este a statelor membre. Comisia are competență în limitele tratatelor. De aceea nu uh, analizează propuneri legislative în acest domeniu. Doresc să adaug că uh, Comisia participă totuși activ și promovează mai multe inițiative legate de obiectul acestei petiții. În primul rând, și la nivel internațional, în cadrul uh, Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor. Comisia a participat la um, elaborarea recomandărilor referitoare la controlul uh, câinilor uh, maidanezi, iar fiecare stat um, membru uh, trebuie să analizeze calea cea mai potrivită pentru implementarea acestor recomandări. Comisia, de asemenea, sprijină um, eforturile care se fac în domeniul bunăstării animale ale platformei pentru, Europe, pentru Europa și a uh, OIE uh, și uh, um, în ceea ce privește aplicarea de către statele din Europa de Est a uh, normelor internaționale. De asemenea, Comisia participă în cadrul Platformei pentru Bunăstare Animală, care a fost creată de Comisie în 2017 um, și uh, care um, are o inițiativă cu caracter voluntar gestionată de membrii platformei ceea ce privește sănătatea și bunăstarea câinilor destinați comerțului și care a publicat rezultatele muncii sale și un studiu legat de um, înregistrarea evidențele de animale în uh, statele membre. Comisia lucrează la un uh, program de control coordonat uh, privitor la vânzările online de câini și pisici. E vorba de o chestiune cu caracter voluntar, dar cu toate acestea a fost foarte bine primit inițiativa de statele membre care au început să ne transmită informații pe care le vom analiza uh, în lunile următoare. În concluzie, deși uh, Comisia nu are temei legal pentru a elabora propuneri legislative, lucrăm totuși în acest domeniu, în cadrul competențelor noastre, sprijinând statele membre și celelalte părți interesate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea acum să le dau cuvântul colegilor mei, doamna Evi. Grazie, președinte. Eh, grazie um, a questa petizione si torna a parlare. Mulțumesc eh, foarte mult pentru această petiție. Încă o dată vorbim despre acest subiect care reprezintă o lacună în dreptul european protecția animalelor de companie și animalelor uh, vagabonde, mai precis. Eurobarometrul. Del Eurobarometru, că 74% de cittadini europei ritiene că gli animali domestici dovrebbero essere 30% din cetățenii europeni uh, cred că Europa ar trebui să protejeze mai mult animalele. Este păcat să vedem că, în ciuda inițiativelor luate și progreselor care s-au făcut, încă suntem Codaș la implementarea strategiei pentru bunăstare animală 2012-2015. Am efectuat un uh, studiu la Comisia PETI referitor la bunăstarea animalelor în uh, Uniunea Europeană. Animalele nu trebuie să fie considerate produse, ci ființe sim simțitoare Trebuie, vreau să repet că astăzi nu există legislație europeană în acest domeniu și că nu uh, trebuie să evităm problema spunând nu există teme ilegal, nu poate acționa Comisia Europeană. Nu este adevărat. Avem uh, multe uh, probleme uh, legate de câinii maidanezi, de exemplu, care pun uh, probleme sănătății publice, reprezintă o amenințare. Acolo există o competență uh, o competență comună împărtășită cu statele membre. De asemenea, animalele maidaneze uh, um, sunt, uh, au legătură cu comerțul de câini. Nu uh, există acum legislație obligatorie și bine structurată, însă comerțul ilegal cu câini are, desigur, repercursiuni asupra pieței unice. În ceea ce privește, din, din punct de vedere al chestiunilor fiscale sau al concurenței neloiale. Deci, cred că ar trebui să existe acolo un spațiu de manevră pentru Comisia Europeană uh, pentru ca aceasta să propună rapid legislație. Cred că a sosit momentul când trebuie să umplem această lacună. De aceea cred că trebuie să rămână deschisă această petiție uh, sunt multe aspecte uh, conectate și sunt mai multe petiții care rămân deschise pe această temă. De exemplu, Bulgaria are o problemă cu câinii maidanezi. Colegii mei uh, sper uh, să mergem în următoarea legislatură într-o misiune de informare în Bulgaria în acest sens. Am cerut comisarului să ratifice Convenția Europeană privind protecția animalelor, pentru că încă nu a făcut-o Uniunea Europeană. Au făcut-o doar câteva state membre, nu toate. Aș dori ca această petiție să fie transmisă intergrupului privind bunăstarea animalelor. Mulțumesc! Mulțumesc! Aveți cuvântul, da. Ja, <clears throat> danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Die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 Și eu sunt de părere că nu ar trebui să închidem um, această petiție și ar trebui să o transmitem doamnei comisare Andric, uh, Andricaitis, pentru că nu se poate ca uh, comisia să se ascundă mereu în spatele articolul 13 um, din tratatul de la Lisabona, pentru că este vorba despre bunăstarea animalelor. Și care este până la urmă diferența între uh, animalele domestice și cele de companie? Sunt foarte multe persoane care au animale de companie, cărora le pasă foarte mult de bunăstarea acestor animale. Comisia Comisia Europeană și Uniunea ar trebui să țină cont de acest lucru în activitatea lor. În ceea ce privește alineatul 13 din Tratatul de la Lisabona, se știe că, odată cu introducerea acesteia, a apărut o mare lacună. Și mă întreb de ce nu se închide această lacună și nu se reformulează aliniatul 13 uh, din acest tratat de la Lisabona uh, din nou. Pentru că tratatul de la Lisabona, până la urmă, nu este turnat în bronz și uh, de nestrămutat. Și așa cum a spus și colega mea, uh, Animalele fără stăpân sunt de asemenea un risc uh, important, un pericol pentru sănătatea uh, societății. Am fost de trei ori în România și m-am confruntat cu această problemă în această țară din Europa de Est. Sunt uh, mii de copii traumatizați pentru că tratamentul și întâlnirea cu animale fără stăpână, câini maidanezi, uh, este îngrozitoare. Sunt accidente care se întâmplă, um, animalele ajung să fie omorâte, să fie eutanasiate, apropiate. De multe ori sunt câini care au stăpân, dar uh, stăpânul nu a fost găsit într-un uh, interval de timp și atunci uh, animalele sunt trimise spre a fi omorâte. Așadar, propun ca această petiție să fie, rămas, să fie păstrată deschisă, transmitem comisarului de resort petiția mai departe și uh, cred că trebuie să uh, ne gândim la bunăstarea animalelor. Pentru că în acest domeniu trebuie să rămânem în continuare activi. Comisia, într-adevăr, nu are un temei juridic să acționeze, dar Comisia ar putea foarte bine să vină cu recomandări pentru țările unde există probleme, referitoare la modul în care să gestioneze problema acestor animale uh, fără stăpân pe teritoriul Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Vielen Dank, ich kann durchaus... Vă mulțumesc că înțeleg că există această problematică și că probabil și în Italia este disproporționat de mare și, de asemenea, o problematică relevantă și trebuie să subliniez că chiar dacă tratatele europene ar trebui să fie dezvoltate în continuare, ideea este că astfel de provocări care nu se găsesc la nivel european și nici nu ar trebui să se găsească acolo, nu este normal să ajungă acolo, ci uh, Comisia deja pe 30 noiembrie 2018 în acest sens a constatat că nu deține competență europeană în acest caz, ceea ce au spus de fapt și uh, antevorbitorii mei. De aceea eu uh, pledez pentru închiderea acestei petiții. Thank you very much. So... Mulțumesc, spune președintele. Așadar, nu mai există alte solicitări. Există solicitarea de a transmite comisarului uh, această petiție. Cred că acest lucru este acceptabil. A doua solicitare este de a transmite informații către intergrup, către uh, intergrupul care se ocupă de conservarea și bunăstarea animalelor și acest lucru este acceptabil. Și acum uh, am avut din nou două solicitări uh, opuse de a păstra uh, deschisă petiția și de a o închide. Uh, cum să rezolvăm această dilemă. După ce vom fi parcurs acești pași, pentru că cred că vine o informație importantă din partea Comisiei Europene. Ei ne spun că nu au competență pentru a trata astfel de subiecte. Așadar, după ce vor fi fost parcurși acești pași, vă puteți imagina că am putea închide petiția? Da? Doamne, vii. Eu aș prefera să păstrăm uh, deschisă petiția pe baza faptului că avem și alte petiții uh, pe același subiect, la care fie că am solicitat o vizită pe teren uh, în următorul mandat, sau am păstrat-o deschisă. Așadar, pentru mai multă coerență, propun ca și aceasta să rămână deschisă. La fel ca și cele dinainte care tratau același subiect. Domnul Mandel? Sunt gata să cedez și să accept această poziție și să păstrez deschisă petiția. Sunteți de acord? Da. Bine, rămâne deschisă. Vă mulțumesc. Și acum ultima petiție. Da, da, știu. Sunt foarte prietenos, foarte amabil. Ultima petiție de astăzi, 152 din 2017, o petiție din partea lui Marco Giovanelli din Italia, din nou. Din nou, petiționarul nu este prezent. Este o chestiune care vizează lupii italieni și uh, aș vrea să rog Digi Envy pe domnul Marco Cipriani să exprime poziția Comisiei Europene. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Această petiție, înaintată în 2017, a fost despre planul uh, de conservare și gestionare a lupului italian, care fusese propus. Iar petiționarul era împotriva uneia dintre măsurile pe care le prevedea proiectul de plan, și anume posibilitatea de a aplica derogările din directiva privind habitatele și de a permite autorizarea um, exterminării uh, lupilor hibrizi în anumite situații. În acest moment, planul nu a fost încă adoptat, deci el nu a intrat în vigoare încă în Italia. Comisia a urmărit evoluțiile din Italia. Planul a fost uh, dezbătut uh, în uh, cadrul diverselor uh, administrații, guvern, uh, administrații regionale, a fost negociat, revizuit, apoi uh, a fost amânat, a fost revizuit din nou. Cele mai recente vești pe care le-am primit din pe care le-am obținut din presa italiană de acum vreo două săptămâni, arată că ministrul italian pentru mediu intenționează să transmită acest proiect de plan încă o dată regiunilor pentru ca acestea să îl aprobe. Comisia salută această intenție pentru că, din punctul nostru de vedere, acesta este un pas important către stabilirea obiectivelor, către stabilirea unui sistem cuprinzător de gestionare a lupilor, folosind instrumente mai vechi și abordând toate problemele importante. De la îmbunătățirea monitorizării la nivel național, până la îmbunătățirea luptei împotriva uh, uciderii ilegale, îmbunătățirea protecției și sistemului de protecție a uh, lupilor, reducerea conflictelor cu părțile implicate și, până la urmă, promovarea coexistenței. Vom continua să urmărim evoluțiile și vom vedea dacă acest plan va fi adoptat la un moment dat. Vom vedea care va fi textul final și cum va fi implementat. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Evi? Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că mi-ați dat uh, ocazia să iau cuvântul din nou. Sunt uh, foarte mulțumită de răspunsul din partea Comisiei Europene. Lucrurile se mișcă într-adevăr pe această direcție în Italia. A existat o plângere uh, cu privire la planul anterior de gestiune a uh, lupilor uh, propus de guvern, pentru că, printre alte măsuri, ei uh, se refereau la um, vânătura controlată de lupi, dar această măsură nu mai există acum în acest plan uh, al guvernului italian și sunt foarte bucuros să vă spun că noul ministru de mediu face o treabă foarte bună. Avem acest nou plan acum care, din care a fost eliminată, după cum spuneam, această această măsură. Și uh, sunt foarte bucuroasă pentru că din cauza braconajului în Italia, care era într-adevăr uh, o practică comună, 800 de lupi sunt omorâți într-o populație totală de um, aproximativ 2000. Și a trebuit să găsim uh, o soluție la această situație. Dar cred că acest plan nou este un răspuns uh, bun și aș dori ca această petiție să rămână deschisă, pentru că planul nu a fost încă adoptat, deci nu s-a ajuns la o concluzie, procesul uh, nu a fost încheiat, vor mai avea loc consultări cu reprezentanții regiunilor, Piemonte, Veneto, Trento, Bolzano. Acestea sunt regiunile în care se găsește cea mai mare populație de lupi. Este important așadar să păstrăm această petiție deschisă, astfel încât regiunile respective să poată fi consultate. Doresc să solicit ca petiția să fie transmisă uh, autorităților regionale, astfel încât informația să fie transferată mai departe. Și nu numai italienii și europenii, deci cetățenii europeni și italieni să fie mulțumiți de răspunsul primit, ci și noi, cei de la Parlament, să evităm uh, situația Semplicemente chiudo uh, dicendo anche che um... exterminării uh, abuzive a lupilor. Uh, fa sì che i, le risorse che a livello europeo vengono uh, utilizzate anche con il programma Resursele utilizate în programul LIFE uh, la nivelul Uniunii Europene pot fi cu siguranță utilizate într-o manieră mai bună și ar putea să reprezinte un model de bune practici pentru alte state membre cu privire la gestionarea lor um, a relației între om și uh, animale sălbatice. Deci să fie investit numai în uh, măsuri preventive. Thank you very much and thank you for uh, bringing this here and it was a little bit shocking figure. Ai, ai vorbit despre 800 de lupi din uh, o populație de 2000. Aceasta este o cifră dramatică. Lupul are o reputație îngrozitoare. Este, uh, știu de toată lumea că ei mănâncă bunicile. Uh, dar cred că trebuie să îl scăpăm de această reputație teribilă. Aș putea să pun lucrurile altfel și să spun că este important să protejăm efectivele. În uh, țara mea nu avem atâția lupte, dar avem avea aceeași dezbatere. Este important să protejăm populația de lupi, dar uh, dacă dorim ca oile să se miște libere, e bine, nu putem să omorâm uh, toate animalele sălbatice, pentru că nu putem să spunem, până la urmă, oamenii au dreptul să omoare oi. Și putem să facem ceea ce se făcea pe vremuri. Existau ciobani și existau uh, câini ciobănești care supravegheau oile. Deci, dacă vrem ca oile să umble de colo-colo, nu putem să uh, ne opunem legilor naturii și nu putem interzice animalelor sălbatice să fie sălbatice, pentru că ele trăiesc uh, așa cum le spune instinctul lor. Aș vrea să văd și eu acest plan, să văd cum este redactat și aș vrea să știu dacă în acesta este inclusă și dreptul la a dreptul oilor de a umbla libere, pentru că uh, cred că ar trebui să fie inclusă și obligația proprietarilor turmelor de oi de a avea un paznic la oi. Pentru că, până la urmă, noi avem dreptul să omorâm oile, dar nu cred că ar trebui să ne pultăm ca oamenii, nu pot să zic asta pentru că noi omorâm, deci ca animalele, să zic. Vielen herzlichen Dank. Ich höre der Diskussion. Domnul Mandel, eh, îmi face plăcere să ascult această discuție pentru că mi se pare foarte importantă. În multe părți ale Europei, lupii sunt eh, o provocare în creștere pentru că eh, reprezintă un pericol pentru oameni și animale. Așadar, este important să purtăm o astfel de discuție. Dacă vorbim despre garduri care sunt folosite în creșterea oilor, atunci trebuie să ne gândim și la investițiile pe care le prezintă gardurile și care sunt modificările care, se, care vor decurge de aici uh, în ceea ce privește investițiile, uh, calitatea produselor, pentru că până la urmă nu numai lupii trebuie protejați, ci și oile și, și alte animale, precum și omul care uh, astfel este pus în pericol. Înțeleg că în Italia, chiar și la nivel regional, există un proces legislativ care este în desfășurare Uh, în această privință. Este foarte important, dar Comisia PETI din Parlamentul European nu uh, are o activitate care uh, ar trebui să sprijine sau să comenteze un proces legislativ dintr-o altă țară. La 30 octombrie 2017, Comisia a constatat că nu a existat niciun comportament greșit al autorităților italiene în ceea ce privește mm, această chestiune, motiv pentru care Cred că nu ar trebui să mai dezbatem acest lucru și propun ca petiția să fie închisă. So we have a problem again. Președintele, avem din nou o problemă pentru că există poziții contradictorii. Doamna Ocan, domnule, dumneavoastră în calitate de președinte, negați faptul că natura, Natura 2000 este o problemă europeană? Da, nu, cred că am primit vești bune, există evoluții pozitive pe această chestiune. În al doilea rând, cred că ar fi bine să așteptăm să vedem care sunt următorii pași concreți întreprinși în Italia. For me, this is, this is enough for, for, for closing the, the, the petition. Um, pentru mine asta e suficient să închidem această petiție. Aceste evoluții sunt suficiente, aceste evoluții pozitive, dar care este părerea dumneavoastră? Doamna Evi, doream să adaug că Chiar și Comisia a spus că va urmări, va monitoriza procesul, pentru că este un proces care nu s-a încheiat. Noi suntem comisia care se ocupă de petiții și cetățenii se bazează pe noi că controlăm respectarea cadrului european drept urmare. Aș prefera ca și, ca și această petiție, ca cea anterioară, să rămână, să rămână deschisă în speranța că în momentul în care totul va fi închis, când procesul legislativ se va termina în Italia, să putem uh, închide și această petiție. Mulțumesc, Iaroslav! Doream să vă aduc aminte că, în mod evident, uh, ar fi ideal să putem deschide, să putem păstra deschise toate aceste petiții, dar este și de sarcina noastră să ne respectăm propriile competențe, să uh, respectăm uh, o abordare rezonabilă și nu putem să păstrăm toate petițiile deschise și uneori este o idee bună să închidem anumite uh, petiții, de exemplu această uh, petiție. Dar trebuie să respectăm și opinia altor colegi, doamna Oken. Da, dacă sunt uh, doi, trei colegi din partea PP care doresc să închidă petiții, le putem închide. Însă, în acest an a fost atât de clar în urma răspunsului din, din, din partea Comisiei că este o problemă prezentă în multe țări și ar fi important să primim un răspuns adecvat. Și dacă facem acest lucru și vă, uh, nu aveți un quorum, v-aș dori să vă aduc aminte acest lucru dacă supuneți uh, la vot această petiție, pentru că puteți să închideți orice petiție și nu există niciun motiv uh, de a o închide și, pe de altă parte, există motive întemeiate pentru a o păstra deschidă și cred că trebuie dis, uh, uh discutat, trebuie discutată de către coordonator această chestiune, pentru că astfel putem închide toate petițiile. Președintele. Principial sunt de partea colegilor mei. Mi se pare a fi o poziție bună. În general, este o petiție care a avut succes. Pe de altă parte, nu cred că astăzi, la sfârșitul sesiunii plăcute de astăzi, ar fi oportun să creăm anumite probleme, deci o să fiu de acord cu colegele noastre, o să susțin și eu uh, păstrarea aceste petiții deschise, vom cere noi informații și așa mai departe. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor! Cam atât pentru astăzi. A fost o zi foarte plăcută, puțin uh, agitată. Ne continuăm activitatea mâine dimineață și vă urez o seară cât mai plăcută. La revedere!